Dear Mr. Colleagues, dear colleagues, um, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Aș dori să-i spun imediat uh, bun venit Ministrului de Finanțe din Estonia, care a acceptat invitația noastră de a ne prezenta realizările președinției estoniene în domeniul de competență a Comisiei Econ, realizări extrem de relevante, aș spune eu. Dacă îmi permiteți o singură remarcă, aș dori să vă spun că este inacceptabil să începem cu o, întâr- o întârziere de 20 de minute și avem, este deja o problemă sistematică. Sunt uh, colegi care așteaptă de 25 de minute începerea reuniunii, inclusiv aspeții uh, noștri au așteptat, deci aș dori să-l rog pe președinte și, și secretariatul să se asigure că așa ceva nu se va mai repeta. Aveți dreptate, am avut o problemă, am avut o întârziere de 15 minute, îmi cer scuze, însă nu cred că se întâmplă chiar de fiecare dată acest lucru. Vă mulțumesc oricum pentru intervenția. După cum spuneam, președinția estoniană a Consiliului Uniunii Europene și-a adus o contribuție importantă pentru a negocia cu succes o serie de dosare foarte relevante legislative în ultimele șase luni. Drept urmare, aș dori să mulțumesc domnului ministru, ambasadorului Estoniei și întregii echipe care, în mod atât de eficace, au contribuit la progresarea activității noastre într-o serie de domenii. Și aș dori să amintesc trei dosare importante, extrem de complicate, dar pe care am reușit să le definitivăm într-un mod foarte mulțumitor, nu doar din punctul de vedere al uh, calendarului, dar și al conținutului. Fondul European de Investiții Strategice 2.0, unul complicat și datorită dificultăților din Consiliu, dar am reușit până la urmă să ne respectăm termenul limită stabilit și am reușit să obținem Uh, un rezultat foarte bun. IFRS 9, standardele internaționale de contabilitate financiară, de asemenea, și în plus m-a bucurat să văd rolul esențial al președinției estoniene pentru a încheia cu succes uh, directiva nouă pentru combaterea spălării banilor. Președinția a adus și-a adus o contribuție foarte bună la munca pe marginea acestui uh, dosar. Mulți erau, nu, nu aveau încredere că vom putea încheia acest dosar. Le-am dovedit că nu aveau dreptate și acum UPA dispune de cel mai avansat regim de combatere a spălării banilor din lume. Deci mulțumesc uh, președinției estoniene pentru aceste eforturi și domnul ministru de finanțe probabil ne va da mai multe detalii legate și de alte sectoare. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Îți mulțumesc, Roberto. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în limba engleză. I know, have possibility to hear Estonian language. härra president, uh, austatud parlamendiliikmed, mul on tõesti hea meel esineda taas Euroopa Parlamendi majandus- ja rahandus- Domnul și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să revin în Comisia pentru Afaceri Econ- Economice a Parlamentului European. Astăzi o să vă prezint uh, progresele pe care le-am înregistrat în legătură cu agenda ECOFIN pe parcursul președinției estoniene a Consiliului. O să încep printr-o prezentare scurtă a situației economice. În ultimele șase luni, economia uh, Europei a continuat să crească într-un mod ferm. Cifrele Comisiei ne-au uh, confirmat că în anul 2017 creșterea economică în Uniunea Europeană și în zona euro uh, ne va depăși așteptările. Este o tendință care va continua chiar dacă ritmul va fi mai puțin accelerat și pe parcursul anilor 2018 și în 2019. Ne încurajează mm, faptul că în urma creșterii economice s-au creat mai multe locuri de muncă. Rata șomajului din Uniunea Europeană este la cel mai redus nivel înregistrat din 2009. Creșterea economică și-a adus contribuția și la reducerea deficitelor uh, bugetare. Situația economică favorabilă actuală ne oferă o ocazie excelentă de a îmbunătăți din punct de vedere structural economiile și uh, cadrul de guvernanță uh, economică european. Și am ajuns astfel la semestrul european procesul uh, anual de coordonare a politicilor Uniunii Europene. Pe parcursul președinției estoniene, în octombrie, Consiliul a evaluat uh, semestrul european pe anul 2017 cu scopul um, identificării învățămintelor trase și găsirii implementării, îmbunătățirii implementării recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte de către statele membre. Procesul semestrului european pe parcursul anilor a devenit unul uh, tot mai eficient, ceea ce înseamnă că înțelegem mult mai bine acum provocările diferite cu care se confruntă statele membre. Ceea ce este și mai important este că rezultatele uh, implementării acestor recomandări lasă de dorit încă mai ales din punctul de vedere al asumării de către statele membre a reformelor necesare. Și sper că toate părțile interesate vor aprecia importanța reformelor recomandate. Reforme care sunt, în primul rând, în interesul uh, statelor membre și sper că toate părțile interesate nu vor prepupeți niciun efort pentru a le pune în aplicare. Sper că uh, învățămintele trase vor fi utile pentru a Um, merge mai uh, departe și pentru a îmbunătăți acest proces și mai mult. Ca de obicei, semestrul european pentru anul 2018 a început prin examinarea de către Consiliului a analizei uh, anuale a creșterii prezentate de Comisia Europeană, prin examinarea raportului de um, mecanismului raportului prin, prin mecanismul de alertă și prin adoptarea recom- proiectelor de recomandări uh, partea Consiliului privind politicile economice în uh, zona euro. Această recomandare a fost adoptată ieri la Consiliul ECOFIN, ieri în data de 23 uh, ianuarie, și acum uh, poate fi adoptată de Consiliul European în martie. Recomandările din acest an cer reforme și politici care să sprijină o creștere durabilă axându-se pe echilibrarea finanțelor publice, care va permite sporirea investițiilor și îmbunătățirea rezilienței economice. Statele din zona euro sunt uh, invitate să adopte orientare fiscală în general cu caracter neutru. Este important să facem o diferențiere adecvată din punctul de vedere al eforturilor fiscale necesare în zona euro, ținând seama de spațiu fiscal existent și de uh, interconexiunea dintre state. Durabilitatea finanțelor publice va fi foarte importantă pentru sprijinirea mediului uh, economic și ar trebui să profităm de situația favorabilă economică actuală pentru a Uh, crea rezerve fiscale uh, necesare. Statele membre sunt invitate de asemenea să um, înregistreze progrese din punct de vedere al definitivării Uniunii Bancare și a Uniunii Economice și Monetare. Și ar trebui să ținem cont și de propunerile Comisiei uh, privind statele care nu dețin moneda euro. Îmbunătățirea investițiilor este o prioritate din punct de vedere a politicii Europene. După o perioadă lungă de stagnare, investițiile încep să-și revină în Uniunea Europeană, în principal datorită condițiilor economice pozitive și a um, reîncrederii de pe, pie- de pe piețe, chiar dacă investițiile din sectorul privat uh, rămân la un nivel destul de redus. Mă bucură faptul că am reușit să, de, să ajungem la un consens cu Parlamentul European pentru prelungirea funcționării Fondului European pentru Investiții Strategice până în anul 2020. Este o inițiativă foarte bună acest fond, dovedindu-și deja plus valoarea în primii trei ani de existență. Cred că dacă avem o țintă mărită de investiții și dacă vom dispune de garanții din partea bugetului european, pe lângă contribuțiile din, din partea Băncii Europene de Investiții, acest fond va, mm, ne va ajuta să depășim uh, lacunele din punctul de vedere al uh, investițiilor. Dezbaterea uh, privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare se desfășoară deja de mai mult timp, fiind făcute propuneri concrete în acest sens, atât de Comisie cât și de anumite state membre. Pentru a merge înainte pe discutarea acestui subiect atât de important, președinția estoniană a organizat o întâlnire informală a ministrilor de finanțe la Tallinn în septembrie anul trecut. Acest schimb de opinii um, informal ne-a permis să pregătim discuțiile de la Eurosummitul din decembrie și munca va continua acum în formatele adecvate atât în Eurogrup cât și la Ecofin. Nu este este foarte clar că definitivarea Uniunii Economice și Monetare este un proiect pe termen lung pentru uh, care vom avea nevoie de răbdare, însă cred că ar trebui să încercăm pe termen scurt să înregistrăm uh, progrese în anumite domenii. Există asemenea progrese, um, de exemplu, când vine vorba de pachetul privind Uniunea Bancară și propunerile referitoare la Uniunea Piețelor de Capital. Uniunea bancară a fost una din uh, prioritățile de vârf ale președinției estoniene. Uniunea bancară este un alt proiect pe termen lung pentru care trebuie să găsim un numitor comun uh, în legătură cu foarte multe aspecte um, complexe din punct de vedere tehnic și cu o încărcătură, uh, o puternică încărcătură politică. Cu toate acestea am reușit să ajungem la um, un consens în, pe pachetul uh, ban, uh, bancar, după cum am convenit în foaia de parcurs din iunie 2016. Avem nevoie de progrese suficiente în legătură cu aceste propuneri înainte să începem să discutăm propunerea EDIS. Un element cheie al arhitectur- arhitecturii propuse pentru Uniunea Bancară. Aș dori să menționez două acte legislative pe care le-am uh, tratat într-un mod uh, mai accelerat. Aș începe cu directiva privind uh, ierarhia instrumentelor nesecurizate de datorie în procedurile de insolvență și regulamentul privind normele tranzitorii care vor uh, permite introducerea treptată a IFRS, uh, standardele internaționale de raportare financi- uh, financiară. Aceste două acte legislative au fost adoptate de Consiliu în luna decembrie în urma acordului convenit cu Parlamentul European în 25 octombrie. Grupurile de lucru din Consiliu se ocupă în continuare de alte propuneri legislative legate de Uniunea Bancară. Este vorba de regulamentul și directiva referitoare la cerințele de capital propriu, directiva privind redresarea și rezoluția băncilor și regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. Aceste discuții tehnice, pe marginea unor propuneri complexe, vor, continu- vor continua. Criza financiară și recesiunea economică care au uitat au făcut ca anumite bănci din anumite state membre să trebuie să se ocupe de multe credite neperformante, ceea ce poate afecta sistemul bancar european și afectează în mod negativ investițiile, drept urmare situația economică în general. În iulie, Consiliul a adoptat un plan de, ac- de acțiune pentru a rezolva această probleme a creditelor neperformante din sectorul ban- bancar. Sunt prezent, este prezentat un mix de uh, politici care ne va ajuta să reducem numărul acestor credite neperformante și să uh, ne asigurăm că pe viitor nu vor mai apărea în număr atât de mare. Am convenit că această chestiune va fi revizuită în mod regulat pentru a vedea cum evoluează numărul acestor credite neperformante și uh, care este efectul măsurilor deja ad, uh, adoptate. Și Comisia lucrează la un uh, pachet în acest sens și sperăm că toate aceste acțiuni ne vor ajuta să ne atingem uh, ținta comună pe care avem de a reduce fragmentarea financiară și de a facilita fluxurile de capital în piața unică. În plus, acești pești s-ar putea să afecteze în mod pozitiv discuțiile privind uh, împărtășirea riscurilor în sectorul, uh, în sectorul bancar, mai ales când vine vorba de uh, fondul de rezervă, de rezervă în cadrul singur, sing, fondului unic de rezoluție și în ceea ce privește propunerea EDIS, în legătură cu care activitatea și munca tehnică continuă în Consiliu. În plus, pe lângă activitatea pentru Uniunea Bancară, am registrat uh, progrese și atunci când vine vorba de elementele componente ale Uniunii piețelor de capital. Trebuie să reducem dependența de bani și să creăm condiții pentru uh, o mai uh, diversificată uh, piață de finanțare. În mod specific, am înregistrat progrese pe marginea mai multor dosare legate de serviciile financiare. În primul rând, uh, Aș dori să menționez uh, regulamentul uh, privind infrastructura piețelor europene, regulamentul EMIR, care își dorește sporirea proporționalității și reducerea costurilor pentru uh, uh participanți, mai ales pentru participanții de mici dimensiuni atunci când vine vorba de compensarea instrumentelor financiare derivate. Am ajuns la un acord uh, în Consiliu, am adoptat mandatul Consiliului în decembrie și suntem pregătiți să începem dialogul tripartit uh, din momentul în care și Parlamentul European își va fi adoptat uh, propunerea. Am început uh, discuțiile privind propunerea de supraveghere a contrapărților centrale și privind crearea de, propunerea de a crea un uh, produs uh, de pensii pan-european. Să sperăm că pe aceste dosare uh, discuțiile vor continua pe parcursul președinției bulgare. Un alt dosar important pentru a consolida cadrul de reglementare european se referă la combaterea spălării de bani și finanțării activităților teroriste. Um, am ajuns la un acord pe marginea acestei direct, uh, directive împreună cu colegii dumneavoastră de la Comisia Libă la sfârșitul lunii, lunii decembrie și acum uh, actul legislativ va trebui să fie adoptat de cei doi uh, colegiuitori pentru a preveni utilizarea sistemului financiar în scopul finanțării activităților criminale. Această directivă um, va preveni ascunderea pe scară largă a unor, a unor fonduri și este vorba de acțiuni care um, fac parte din planul de acțiune uh, adoptat deja din 2016 în urma unor uh, atacuri teroriste din Europa. Și aș dori acum să spun câteva cuvinte în legătură cu taxarea. Unul, am, în ultimele șase luni am reușit să stabilim o listă, să redactăm o listă cu jurisdicțiile uh, care nu cooperează în chestiuni fiscale. Obiectivul acestei liste nu este de a fi un exercițiu unic, ci este o listă pe care o vom uh, revizui uh, permanent și uh, sunt uh, convins că și președinția bulgară se va ocupa de această listă și aș dori de asemenea să menționez uh, provocarea taxării profiturilor în economia digitală. Suntem profund convins că Uniunea Europeană trebuie să, întreprin, să treacă la măsuri uh, rapidă pentru ca sistemul fiscal să fi adecvat mediului digital. În acest context, uh, Consiliul Ecofin din decembrie a adoptat concluzii privind taxarea profiturilor din economia digitală și, în plus, suntem chiar mândri că am ajuns la un acord pe marginea pachetului TVA din comerțul electronic. Sperăm că acest acord va facilita comerțul transfrontalier pentru întreprinderile mici și mijlocii și am ajuns la sfârșitul prezentării mele. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebări. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru foarte bună cooperare pe care ați avut-o cu Parlamentul European. Burkhard Balț este primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Și eu aș dori să vă mulțumesc din inimă, personal, și aș dori să mulțumesc și țării dumneavoastră pentru președ- președinția excelentă din punctul meu de vedere. A fost pentru prima dată când ați deținut uh, președinția Consiliului Uniunii Europene și cred că ați uh, avut niște realizări uh, extraordinare. Am câteva întrebări scurte care pe mine mă interesează în mod special. V-ați referit la analiza anuală a creșterii. Ieri, Ecofinul a adoptat concluziile privind această analiză anuală a creșterii, în ocazie cu care, împreună cu celelalte state membre, ați insistat asupra faptului că implementarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte se face în statele membre printr-un, printr-o implicare, printr-un angajament foarte diferit. Și acest lucru în context, într-un, într-un context în care situația economică din Uniunea Europeană este una favorabilă. O situație favorabilă care uh, ar trebui să susțină ideea reformelor structurale. Țara dumneavoastră are o performanță foarte bună din punctul de vedere acestor recomandări specifice pentru fiecare stat în parte și din punctul de vedere al deficitului bugetar, de exemplu, și aș dori să vă întreb care este cheia succesului înregistrat de guvernul Estoniei. Mulțumesc! Aitäh küsimuse eest Mulțumesc pentru întrebare. Da, situația economică actuală permite statelor care s-au confruntat cu perioade dificile să își echilibreze bugetele și să colecteze rezerve pentru a îmbunătăți lucrurile în prezent. De-a lungul istoriei, uh, Estonia a încercat să adopte următorul uh, principiu. Dacă noi avem niște reguli, nu înseamnă că trebuie să venim cu altele noi până când nu le respectă toată lumea pe acestea care există. Acesta ar fi un uh, principiu așa mai amplu. Din perspectiva noastră estoniană, ce mai pot să spun este că urmat întotdeauna principiul că un împrumut, un credit, aparține altcuiva. Mai ales partidele de dreapta au încercat să păstreze un buget echilibrat. Iar în uh, criza economică am folosit și rezervele noastre, dar am și făcut reduceri enorme și mă bucur să pot spune că societatea noastră a înțeles nevoia acestor uh, reduceri bugetare. Drept urmare, datoria noastră suverană este foarte redusă, mai puțin de 10% din PIB chiar. Cred că este una dintre cele mai reduse din toate statele membre ale UE și OCDE. în plus și rezervele noastre um, sunt foarte mari. Una dintre principalele noastre priorități, evident, a fost relansarea economiei. Fondurile structurale erau folosite în cel mai bun mod cu putință astfel încât uh, schimbările pe care le produc să fie substanțiale și să contribuie la îmbunătățirea creșterii economice. De asemenea, am susținut și activitățile de cercetare. Doamna Pervanș Perez. Mulțumesc. Uh, domnule ministru, țara dumneavoastră are o reputație recunoscută de mare mm, implicare a resurselor digitale în economie. Președinția dumneavoastră a adoptat în uh, decembrie concluzii privind uh, digitalizarea fiscalității. Însă, digitalizarea ne transformă cu totul economiile și atunci mă întreb cum să conciliem această transformare, această mutație economică cu ideea unei fiscalități dedicate digitalului. Oare astfel nu deviem uh, de la traiectoria pe care ne-am angajat și anume aceea ca impozitele pe societăți să se adapteze la evoluția economiei? De fapt, temerea noastră este că prin uh, crearea unei uh, fiscalități specifice pentru aceste platforme, dedicăm prea multă atenție acestora și uh, nu suficientă uh, eforturilor care ar trebui să se adreseze evoluției impozitelor pe societate pentru adaptarea la o economie din ce în ce mai digitalizată. Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, în timpul președinției noastre, problema taxării economiei digitale a fost una dintre priorități și s-a acordat foarte mare atenție acestui aspect. Înțelegerea noastră, și de fapt este o înțelegere comună europeană, este că principiile existente ale taxării, principiile pe care le-am folosit de decenii întregi, ar trebui revizuite. Până în prezent, impozitarea s-a făcut în baza uh, locației fizice. Însă, datorită evoluției digitale, o societate nu mai trebuie să își aibă sediul într-o anumită țară. Ea poate să-și aibă sediul pe un iPad, pe un calculator, oriunde ar fi. Și astfel, Um, proprietarii mai multor societăți ajung într-o perioadă, într-o poziție nefavorabilă lor, pentru că plătesc impozite în timp ce concurenții, uh, competitorii lor, cu activități în aceeași țară nu trebuie să le plătească. De aceea salut uh, inițiativa franceză de găsirea unei soluții mai rapide. Dacă nu putem obține rezultate la scară mondială, la OECD, de exemplu, Însă, înțelegerea la ECOFIN, uh, principiul general acolo a fost uh, preferința pentru o soluție globală care să se poată baza pe impozitul pe venit. Și dacă vom vedea că nu se poate ajunge la un acord rapid acolo, atunci Uniunea Europeană uh, în ansamblu și nu statele membre separat unul față de altul ar putea să facă progrese. Prin urmare, această platformă va fi introdusă în primăvară la reuniunea OCDE. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, Urmează doamna Pirco Ruonen Lerner. Mulțumesc, domnule ministru, domnule președinte. Um, vă mulțumim pentru discursul foarte interesant. Estonia, um, acest pionier al digitalizării, uh, s-a aflat într-o poziție foarte bună pentru definirea Europei digitale ca una dintre prioritățile sale. Este una dintre cele mai conectate țări și servește un exemplu, ca un exemplu pentru celelalte țări și a folosit finanțele publice, folosind digitalizarea și încurajând cetățenii să folosească serviciile publice prin intermediul internetului. Iată, teoretic cel puțin, digitalizarea se dovedește a fi o soluție excelentă pentru serviciile publice, chiar și în zonele slab populate. Întrebarea mea este cum să garantăm tratamentul egal cetățenilor într-o lume digitalizată, atunci când serviciile digitale au nevoie de competențe, de capacitatea de a cunoaște limba sau de competențele de a folosi o tabletă sau un telefon inteligent și de a descoperi aceste servicii pe internet. Mai ales aș vrea să știu uh, cum s-a ocupat Estonia de această problemă în rândul vârstnicilor sau celor care nu au competențe digitale? Cum au ele, ei acces la serviciile digitale? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, într-adevăr, Estonia a ales să folosească soluții electronice oriunde a fost posibil. Am economisit mii de ore de lucru, am uh, conservat mediul natural și, lucrul cel mai important, procedurile administrative sunt foarte simple pentru toată lumea. De exemplu, plata impozitelor durează un minut, două minute, dacă nu uh, ai nevoie de un sistem de, de ceva mai complicat. Autoritatea fiscală completează deja formularul și tu trebuie doar să verifici informațiile și gata. Scopul nostru este ca cetățenii să comunice cât mai ușor cu statul. Iar platforma uh, electronică guvernamentală uh, funcționează foarte bine de ani de zile și ne păstrează la același nivel de informații, inclusiv atunci când vine vorba de adoptarea uh, legilor, de exemplu, și semnarea lor ulterior. Avem programe diferite, de asemenea, pentru a ne asigura că internetul este accesibil tuturor. În ultimii ani, conexiunea prin bandă largă a fost o prioritate pentru noi, în sensul că fiecare fermă, fiecare persoană, tânăr, vârstnic, oricum ar fi, are acces la bandă largă. Avem și programe de formare. pentru cei care vor să învețe, învețe să folosească un calculator. Pentru tineri nu este o problemă, pentru că se descurcă, știu deja să facă asta. Însă fie că vrem, fie că nu, dincolo de uh, platforma electronică, avem nevoie de variante și pentru vârstnici care să poată merge în, fizic la un birou unde să fie ajutați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ramon Tremosa. Mulțumesc frumos! Stimate domnule ministru, bun venit uh, la acest uh, parlament. Sunt și eu de acord cu domnul Burhard Balz că președinția estoniană a fost un succes pentru Uniunea Europeană și mai cred de asemenea că leadershipul în Uniunea Europeană nu este o problemă de dimensiune, ci mai degrabă de bune practici. Am auzit cu toții o grămadă vorbindu-se despre cum uh, Finlanda este un lider în domeniul alocărilor, cum uh, țările de jos au cel mai bun sistem portuar, poate, și cum Suedia reușește să a reușit să iasă dintr-o criză financiară în anii 90 uh, într-un singur an datorită unui consens general. De aceea vreau să vă întreb uh, despre leadershipul Estoniei uh, și succesul acestui program Estonia Electronică, Estonia. Poate acesta este brandul țării dumneavoastră și aș vrea să știu care sunt perspectivele legate de viitor în acest sector. Și o altă întrebare. Care este întreba- uh, părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de eventuala armonizare a impozitului uh, pe corporații la nivel european? Știu că acesta este un instrument important dar micile națiuni au ceva îngrijorări și această dezbatere este o provocare și un semn de întrebare pentru micile state ale Uniunii Europene și posibilitatea lor de a menține aceste posibilități de a deveni lideri în diverse domenii. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, eu cred că fiecare stat membru are o poveste de succes. Așa cum are și problemele sale. Și e bine că le împărtășim unii cu alții. La reuniunea ECOFIN s-au purtat mai multe discuții despre progresele la nivelul educației, de exemplu, în statele membre sau despre reforma um, impozitării care s-a efectuat într-un stat membru sau în altul cu prezentarea rezultatelor acestor reforme. Atunci când vine uh, vorba de baza uh, comună de impozitare pentru corporații, Acest aspect este mai de interes pentru unele state decât pentru altele. Unele se tem să își schimbe sistemul fiscal pe care îl consideră unul de succes, iar altele cred că ar trebui să progresăm rapid în acest sector. Serviciile electronice și progresul în acest domeniu au fost foarte importante pentru noi. și am uh, elaborat și un program al uh, reședinței europene care a contribuit la reducerea birocrației. Cetățenii din alte țări s-au bucurat de o birocrație mai um, redusă și au putut să participe la economia țărilor lor astfel. Acesta nu este un sistem de evitare a impozitelor, ci doar de stabilirea unor norme comune pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Dimitrios Papadimulis. Mulțumesc! Domnule ministru, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Și aș vrea să mai spun că bilanțul președinției estoniene este unul pozitiv. Însă eu am pentru dumneavoastră câteva întrebări. În primul rând, Uniunea bancară și punerea, în aplicare, punerea sa în aplicare. Apoi, al treilea pilon, uh, sistemul european pentru garantarea depozitelor. Știu că obiectivul dumneavoastră a fost să uh, introduceți măsuri care să reducă riscul în sectorul bancar. Și am făcut niște pași pozitivi, sunt de acord. Până la un anumit punct, reducerea riscului a funcționat, însă uh, Mutualizarea riscului, care este foarte importantă conform Comisiei, importantă pentru ca această uniune bancară să fie finalizată, nu a înregistrat nici un progres. Și fără un al treilea pilon, nu există o Uniune Europeană. Toate economiile, atât Comisia cât și Banca Europeană spun că este momentul ca Uniunea Bancară să progreseze, astfel încât zona euro și Uniunea Europeană să fie mai bine pregătite dacă mai apare o criză mâine sau dacă recesiunea continuă. Acum că lucrurile s-au calmat, trebuie să se facă anumiți pași și atunci vă întreb, care au fost dificultățile cu care v-ați concentrat? De ce nu ați făcut niciun progres în mutualizarea paralelă a riscului la nivelul Consiliului? Ce state membre pun piedici propunerii din partea Comisiei și din partea Băncii Centrale a uh, Europei, precum și a mare, unei majorități din Parlamentul European. Ne puteți spune cine sunt aceste state membre? Mai am o a doua întrebare referitoare la evaziunea fiscală. Pe durata președinției estone a apărut scandalul documentelor Paradis un mare scandal de evaziune fiscală. Cu un an înainte avusesem documentele Panama. Prin urmare, cred că realitatea ne arată că trebuie să facem eforturi către armonizare, o mai bună cooperare și funcționare mai eficientă pentru a combate aceste enorme evaziuni fiscale care afectează până la urmă contribuabilii onești, cea mai mare parte a societății, și care dau o lovitură puternică veniturilor statelor europene. Parlamentul European, încă o dată, cere semne și pași către progres și adoptă rezoluții cu o mare majoritate de voturi. Comisia are aceeași abordare, cu pași mai puțin întrăstesc, dar în aceeași direcție și apoi problemele se mm, apar în Consiliu. Deci întrebarea este cine vrea și cine nu vrea acest lucru în Consiliu. Aitäh küsimuse eest või Mulțumesc pentru această întrebare. După cum am spus, Uniunea bancară s-a numărat printre prioritățile președinției estone. Și am alocat foarte multe resurse în această direcție. După cum am afirmat și în prezentarea mea introductivă, am reușit să înregistrăm progrese în două domenii. În ceea ce privește acest subiect al Uniunii Bancare. Din păcate însă, sub președinția noastră nu am reușit să ajungem la un acord la ECOFIN. Dacă luăm statele membre din ECOFIN, vedem că există puncte de vedere diferite și că majoritatea statelor membre sunt de părere că, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de o reducere a riscurilor. Și apoi, cu blocajele care există, și cu schemele pentru asigurarea depozitelor. Cred că Bulgaria va reuși să finalizeze acest proces pentru că deja au fost făcute multe lucruri și deja în martie subiectul este pe ordinea de zi, ECOFIN după care putem continua cu schema pentru asigurarea depozitelor. Problema e că avem multe state membre cu puncte de vedere diferite, fiecare cu temerile sale. Și există state membre care au probleme cu creditele neperformante, mutualizarea riscurilor este un lucru important. Există alte țări care sunt de părere că mai importantă este reducerea riscurilor. De aceea trebuie să găsim o soluție de compromis pentru că pe chestiuni fiscale e nevoie de unanimitate. Apoi, în ce privește această listă neagră? Am înregistrat progrese semnificative chiar și am și reușit să adoptăm documentul către finele președinției noastre. Ce, urm- ce am urmărit nu este să pedepsim țările cu această listă, ci să le cerem să coopereze cu Uniunea Europeană. Și mă bucur că s-a dovedit că mai multe astfel de țări sunt interesate de cooperarea cu UE. Au făcut promisiuni la cel mai înalt nivel că își vor reforma codul fiscal astfel încât să nu mai apară pe lista respectivă. Thank you. Mulțumim, Sven Gigol. Welcome. Uh... Bine ați venit, domnule ministru. Eu am două întrebări. În primul rând, cu privire la lista neagră cu paradisuri fiscale pe care o elaborăm în momentul de față. După cum știți, credibilitatea a avut de suferit pentru că există țări care au fost puse foarte repede pe o listă gri pe de altă parte, sigur, trebuie să apreciem, așa cum ați spus și dumneavoastră, că țările se angajează să facă schimbări. Problema e că suferim de o lipsă de transparență aici. Nu știm care țară a fost evaluată de grupul pentru codul de conduită al statelor membre și nu știm care sunt schimbările produse în țările de pe lista gri. Estonia este o țară care promovează transparența nu v-ați putea angaja ca aceste rapoarte de evaluare să fie publice și că scrisorile de angajament din partea țărilor de pe lista gri sunt și, să fie și ele publicate? Apoi, este interesant să ne uităm pe paginile de internet uh, ale paradisurilor fiscale, Tax and Money Havens le numesc. 0% uh, taxă pe profit? Da, în Estonia, pentru că evident avem 0% taxă pe profiturile uh, corporative uh, în cazul profiturilor investite în Estonia. N-am nicio problemă cu genul acesta de anunțuri dacă sunt pentru activitățile locale, dar mi-ar plăcea să ne dați cifre cu privire la numărul de companii care își au sediul și sunt impozitate în Estonia, dar care sunt deținute de beneficiari din alte părți ale lumii. Ne puteți da niște statistici pe țări ale acestor proprietari, beneficiari finali? ca să vedem dacă această facilitate se folosește în scopuri de evaziune fiscală de oameni din alte părți. Aitäh! Küsimuste Mulțumim pentru aceste întrebări. Când vorbim despre lista țărilor necooperante, vorbim despre niște chestiuni foarte sensibile. Sigur că suntem pentru transparență, însă trebuie să fim și foarte precauți în același timp. Până la urmă, nu e vorba doar de simplele noastre dorințe. Trebuie să luăm în considerare și interesele și dorințele țărilor vizate. După cum am spus, țările care fac promisiuni și iau angajamente la nivel înalt să efectueze schimbări nu sunt puse pe lista neagră și dacă ajung pe lista neagră sunt eliminate din momentul în care îndeplinesc anumite condiții. Ideea fiind să încurajăm statele terțe să coopereze cu Uniunea Europeană. Să nu le punem în situații jenante. Vă pot spune că la nivel de experți se supraveghează îndeaproape măsura în care aceste țări își îndeplinesc angajamentele și dacă asta nu se întâmplă, sunt uh, introduse pe lista neagră. Ați menționat uh, sistemul fiscal din Estonia. În cazul în care profiturile sunt reinvestite, în Estonia... Nu, răspundeți-mi la prima întrebare, intervine domnul Gigol din sală. Întrebarea mea a fost dacă rapoartele de evaluare și scrisoarele de angajament pot fi publicate. Ah, da, mulțumesc. Din păcate, Nu cred că sunt eu persoana potrivită să vă răspundă la această întrebare. Experții sunt cei care trebuie să răspundă. În ceea ce privește lista neagră, în concluziile Consiliului sunt publicate suficiente informații în acest sens pentru a garanta transparența. Sigur, dacă doriți, putem uh, continua să discutăm aceste chestiuni și să intrăm uh, și mai în uh, detaliu, dar trebuie să avem în vedere și interesul public aici. Sper că v-am răspuns. E... Eh, mai aveți o întrebare pe care mi-ați adresat-o, o întrebare. Când privim pe sistemul dintr-o perspectivă mai amplă, vedem că obiectivul principal al companiilor este să genereze profit pe care apoi să-l încaseze sub formă de dividende. Dacă nu doresc să extindă compania respectivă prin investiții. Deci, profitul este încasat sub formă de dividende care sunt impozitate există o taxă pe profit. Deci se plătește impozit pe profit. Cu zeci de ani în urmă, când am creat așa, acest sistem, au apărut temeri că oamenii o să înceapă să-și ascundă profiturile. Dar acum e destul de clar că Companiile nu fac acest lucru, cei care doresc să încaseze profiturile o fac și plătesc taxe. Nu vă pot da cifre exacte acum. cu privire la modul în care beneficiarii străini folosesc acest sistem fiscal în propriul avantaj. Există uh, norme fiscale care trebuie să fie respectate și în Estonia nu avem probleme în acest sens. Ne-ați putea trimite atunci aceste cifre, dacă nu le puteți da acum? You will send a written question. Domnul președinte, transmiteți o întrebare înscrisă în acest sens. Sigur că trebuie să avem în vedere toate interesele, toate să fie protejate, uh, publicul și așa mai departe, în afară de interesele celor care încalcă legea, evident. Barbara Capel acum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru de finanțe. Aș dori și eu să vă felicit. Președinția estoniană a fost una profesionistă și lipsită de emoții, așa cum ne-am, ne dorim cu toții. În discursul introductiv ați referit la tendința pozitivă din Europa din punctul de vedere al creșterii economice și din punctul de vedere al investițiilor în economie și din punctul de vedere al potențialul, potențialului forței de muncă. Pe bună dreptate, Ați, v-ați referit la faptul că este nevoie ca acum să facem, uh, să creăm rezerve uh, fiscale care să ne fie utile pe viitor. Din punctul de vedere al uh, potențialului de creștere economică, economia digitală ar fi foarte importantă. Din punctul de vedere al chestiunilor fiscale, aveți uh, o experiență foarte, uh, foarte extinsă în sectorul uh, bancar, când vine vorba de plata impozitelor, unde, de exemplu, fiecare cetățean primește o amprentă digitală. Trei chestiuni care nu au fost uh, rezolvate în timpul președinției estoniene. Problema serviciilor și aici Estonia ar fi putut să fie, ar fi putut să fie un model. Apoi, um, fiscalitatea cărților electronice, de exemplu, și apoi obligativitatea pu- uh, publicării uh, rezidenței uh, fiscale și cred că și din acest punct de vedere programul rezidenței uh, electronice digitale din Estonia ar fi fost unul uh, util. Uh, sunt trei uh, dosare legate cu uh, programul uh, energetic, cu agenda energetică, cu directiva privind drepturile de autor în domeniul digital și aș dori să vă întreb în contextul președinției bulgare care sunt recomandările pe care le formulați acestei președinții în domeniul digital. În al doilea rând, uh, S-a menționat de mai multe ori astăzi această listă a jurisdicțiilor uh, necooper- necooperante și ați spus că una din marile realizări ale președinției dumneavoastră, uh, ca în decembrie 2017, să fie adoptată această listă neagră. Și a, listă care, uh, după o lună, a fost curtată cu 8 țări cu tot uh, respectul și cu toată transparența care există în Estonia, nu prea înțeleg uh, de ce s-a întâmplat acest lucru. Deci poate ne trimiteți, transmiteți niște documente din care să reiese de ce ați luat această decizie. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări. kohustuslikest eh, reeglitest finantsnõustajatele ja vahendajatele maksuskeemide În ceea ce privește regulile pentru consilierii fiscali, intermediari și declarațiile fiscale, această propunere a fost publicată imediat după ce am început președinția. Este o propunere foarte dificilă. Există multe discuții care trebuie să aibă loc în detaliu. Am discutat această propunere în multe reuniuni și am elaborat două propuneri de compromis. După cum știți, încă președinția durează doar șase luni. Deci n-am avut suficient timp să ajungem la o concluzie finală. Propunerea este acum pregătită pentru a fi dusă mai departe de colegii bulgari. Avem uh, o serie de norme fiscale, impozitarea cărților în format electronic și a publicațiilor electronice. Din păcate, acesta este unul dintre domeniile în care două state membre nu sunt de aceeași părere cu restul și dat fiindcă avem nevoie de unanimitate, nu putem evolua. Am văzut asta și sub președinția malteză. unde s-a încercat un acord, însă, din păcate, pe acest dosar nu s-au putut înregistra progrese. În ceea ce privește întrebarea referitoare la lista neagră, pe de o parte putem spune că faptul că 8 țări au fost eliminate de pe listă arată că lista nu funcționează bine, dar pe de altă parte am putea spune că de fapt funcționează foarte bine, fiindcă iată, sunt țări care doresc să coopereze cu Uniunea Europeană și țările și sunt alte țări care se tem să nu ajungă pe lista respectivă, iar cele care au ajuns totuși au luat măsuri pentru a putea fi eliminate de pe listă. Cam așa stau lucrurile la noi. Ludec Niedermayer. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă alătur colegilor care v-au felicitat pentru o foarte bună președinție. Eu am o întrebare referitoare la o propunere eh, destul de consistentă, CCTB. Înțeleg că este un dosar extrem de complicat, deci nu ne putem eh, aștepta, sigur, să fie finalizat sub o singură președinție, dar aș vrea să știu care este punctul de vedere și aș vrea să știu cum credeți că va evolua dosarul în lunile care vin. Mulțumesc! Aitäh! Jah, Eesti... Mulțumesc! Sub președinția estonă am abordat această propunere CGTB, am uh, trecut prin prima lectură a propunerii și am terminat și lectura articol cu articol pentru capitolele de la 1 la 5. În același timp, am început discuțiile referitoare la impozitarea economiei digitale cu strânsă legătură cu propunerea CCTB și am ajuns la concluziile Consiliului, am ajuns să le finalizăm în ceea ce privește opțiunile pentru impozitarea economiei digitale. Subiectul este unul foarte dificil și sunt sigur că vor continua aceste discuții. Statele membre au poziții diferite pe acest subiect și eu personal sunt de părere că la un moment dat vom putea ajunge la un acord pe acest subiect, dar sigur că părerea mea personală nu e chiar așa relevantă aici. Thank you, Jonas Fernandez. Mulțumesc, Jonas Fernandez. Mulțumesc. Mă alătur felicitărilor prezentate pentru președinția estonă și aș vrea în intervenția mea să mă refer la negocierile pentru evoluția Uniunii Bancare. Eu cred că s-a creat o falsă discuție între măsurile pentru reducerea riscurilor și de mutualizarea riscurilor, de partajarea riscurilor, pentru că inițiativele în acest domeniu nu se axează doar pentru partajarea riscurilor, ci și pentru reducerea riscurilor. Este, vorbim de modalități de reducere a riscurilor sistemice. Și în zona euro încercăm să reducem riscurile și propunerea este una pentru reducerea riscurilor. Ați spus că s-au înregistrat uh, progrese, mai ales în pachetul referitor la reducerea riscurilor. Eu cred că și Consiliul și Parlamentul uh, fac pași înainte în această direcție, însă, așa cum spunea colegul Papadimulis, ava, eh, progresul este unul foarte, foarte lent. Și aș vrea să vă rog să insistați asupra modului în care s-a desfășurat discuția la nivel tehnic. Știm că n-a trecut mai departe la nivel politic, dar ne-ar plăcea să ne dați mai multe detalii cu privire la discuțiile care au avut loc la nivel tehnic și să ne arătați încă o dată care sunt problemele, care sunt țările care stau în spatele acestui blocaj și cum poate fi situația deblocată, de exemplu, sub actuala președinție. Eu cred că această uh, situare pe poziții opuse a partajării și reducerilor e greșită. Toată lumea vrea reducerea riscurilor, asta conține și propunerea și ne-ar plăcea să ne dați un pic de, câteva detalii cu privire la cum evoluează discuțiile la nivel tehnic. Mulțumesc! Aitäh küsimuse eest Da, Vă mulțumesc pentru întrebare. După cum am spus deja, în ceea ce privește Uniunea Bancară, Aceasta a fost un subiect prioritar pentru președinția noastră, căreia i-am acordat uh, resurse importante. Este un subiect care a fost discutat um, aproape la fiecare întâlnire a Consiliului ECOFIN și, după cum am spus deja astăzi, există o divergență de opinii în rândul statelor membre. Pentru unele state membre, partajarea riscurilor are prioritate, pentru alte state membre este important ca riscurile, în primul rând, să fie reduse, pentru a putea fi apoi partajate. În ceea ce privește munca tehnică pe marginea schemei de garantare a depozitelor uh, bancare, prioritatea a fost acordată metodelor de reducere a riscurilor. Știți prea bine că din acest punct de vedere am înaintat destul de bine și Estonia a promovat foaia de parcurs uh, adoptată în anul 2016. Am, m-a bucurat faptul că am, reu- că am reușit să avem și un acord privind ierarhia um, ierarhia instrumentelor uh, bancare și a creditorilor. care sunt problemele. Totul depinde de perspectiva uh, statelor membre de la care porniți. După cum am spus, există opinii diferite între statele membre. Poate statele nordice sunt mai conservatoare și cele din uh, sudul Europei ar prefera să dăm uh, prioritate partajării riscului am încercat să ajungem la un compromis, dar la un nivel tehnic am lucrat uh, din greu și munca va continua. Mulțumesc, Paul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și pentru eforturile președinție estonă pe care le-am apreciat foarte mult, mai ales datorită faptului că știu că președinția estoniană și în spatele culiselor uh, s-a ocupat uh, intens de dosare dificile, cum ar fi CCCTB. M-a bucurat să aud care este părerea dumneavoastră personală și anume că sunteți convins că un acord este posibil. De ce nu? Vedem că și noul guvern uh, german, care sper că va fi convenit, uh, transmite semnale pozitive în domeniul fiscal, inclusiv o, o cotă minimă de impozitare pe plan european. Deci, considerați, uh, care sunt elementele pe marginea cărora considerați că este posibil un acord și apoi, care considerați că este dinamica taxării digitale? 10 state care au uh, semnat uh, scrisoarea lui Bruno Le Maire, ministrului francez de finanțe. Considerați că pe termen lung diferențele existente pot fi uh, depășite și dacă Europa ar trebui să își asume uh, rolul de lider în taxarea economiei digitale, pentru că nu mai putem aștepta să se întâmple ceva la OECD sau în Statele Unite ale Americii. Europa cred că trebuie să-și asume acest rol de lider. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Estonia a investit un volum mare de muncă în dosarul uh, bazei comune de impunere fiscală pentru întreprinderi. Nu vă pot detalii privind uh, elementele pe marginea cărora am ajuns la un acord, pentru că în timpul președinției noastre au avut loc alegeri în câteva state membre, ceea ce îngreunează și mai mult găsirea unui acord. Noi, guverne, coaliții de guvernare în formare, înseamnă că unii miniștri nu au un mandat de negociere. Acest lucru nu înseamnă că se împotrivesc principial unor elemente, dar aceasta este realitatea politică. Ceea ce a făcut ca anumite acorduri posibile să necesită și mai mult timp. În ceea ce privește impozitarea economiei digitale, aceasta este un, uh, un subiect foarte important. Este un subiect pe care l-am pus pe agenda noastră de lucru în Europa. Și tocmai pentru că s-a întâmplat acest lucru, se exercită presiunea asupra OCDE. Statele membre ale Uniunii Europene uneori nu înțeleg că cea mai bună soluție ar fi un acord fiscal global. Mă bucură inițiativa statelor membre care doresc să accelereze această propunere, care își doresc să meargă înainte mult mai repede, ceea ce este o alternativă posibilă să mergem înainte uh, singuri, chiar dacă pe o perioadă redusă de timp. Într-un asemenea caz, o acțiune comună pe plan european ar fi preferabilă până când ajungem la am putea ajunge la un acord uh, global privind impozitarea economiei digitale. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Costas Mavrides. Care Right here. Ah, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am în primul rând o întrebare în legătură cu indicatorii sociali. Aceasta a fost una din uh, cele mai importante teme discutate la summitul de la Göteborg, ocazie cu care s-a convenit ca indicatorii uh, sociali, cel puțin parțial, să fie reflectați în semestrul european. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această idee. În al doilea rând, Aș dori să revin la subiectul EDIS, schemei garantării depozitelor bancare europene. Însă dintr-o perspectivă diferită. În uh, prezentarea introductivă ați spus că s-au înregistrat progrese suficiente înspre definitivarea Uniunii Bancare. Sunt de acord din acest punct de vedere. S-au făcut progrese, au intrat în vigoare uh, primii doi uh, piloni, există un sistem pentru sprijinirea băncilor și există și o directivă care descrie în detaliu redresarea și rezoluția băncilor. În aceste condiții, trebuie să ne întrebăm de ce nu a fost uh, completat și al treilea pilon, care de la bun început uh, este evident că este necesar dacă, dacă ne dorim o uniune bancară care să funcționeze. Dacă ar fi fost aspecte tehnice, acestea ar fi trebuit să fie clarificate odată cu adoptarea uh, pilonului 1 și a pilonului 2. Și aș dori să știu din partea dumneavoastră care după părerea dumneavoastră, sunt motivele reale pentru aceste întârzieri? Pentru că dacă nu vom uh, reacționa, dacă nu vom face nimic, până la urmă nu cred că vom ajunge la o adevărată uniune bancară. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Prima s-a referit la indicatorii sociali menționați la Göteborg și introducerea acestora în uh, semestrul european. Trebuie să ne gândim la proces în, în, în întregimea sa. Procesul semestrului european s-a îmbunătățit, recomandările formulate sunt mult mai țintite și Într-adevăr, este adevărat că nu am uh, obținut rezultatele pe care ni le-am dorit și că respectarea recomandărilor ar putea fi una mai bună. Și indicatorii sociali au și ei un rol important de jucat în acest uh, proces. Din păcate, în acest moment, nu pot uh, evalua foarte precis uh, care este rolul acestor indicatori și nu pot să îmi dau seama cât de departe am mers cu implementarea principiilor discutate la Göteborg. În ceea ce privește cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare Europene, EDIS, Nu trebuie să uităm cât uh, că sunt implicate multe state membre și fiecare stat membru, fiecare guvern uh, trebuie să țină seama de propriul electorat care se confruntă de, cu probleme specifice și în aceste condiții trebuie să găsim un consens. Eu am impresia că Acordul convenit este de a merge înainte pas cu pas, începând cu reducerea riscurilor și parțial în paralel vom uh, continua și cu ceilalți pași necesari. Dacă vom încerca să facem totul deodată, nu cred că vom ajunge uh, nicăieri, sau cel puțin aceasta este impresia mea și sper că prin această abordare pas cu pas vom reuși să ajungem la un acord și în ceea ce privește uh, schema europeană de garantare a, depozit- a depozitelor bancare. Vă mulțumesc, sper că acest lucru se va adeveri. Vă mulțumesc pentru acest bun uh, schimb de opinii. Am observat că toate grupurile politice v-au felicitat pentru președinția pe care ați avut-o. Nu pot decât să reiterez uh, această evaluare a succesului președinției dumneavoastră. Sper că această cooperare bună va continua. Presi. Bulgaria. Eh? Da, deci, Your colleagues, very quickly, some announcement. Dragi colegi, câteva comunicări foarte repede înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Ordinea de zi pe care o consideră fi adoptată recomandări și decizii ale reunirii coordonatorilor din 14 decembrie. Am amânat numirea pachetului Uniunii Economice și Monetare. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, pachetul uh, TVA. A fost alocat ieri, și vă vom informa în acest sens la următoarele comunicări. IDE de Quick Fix PP, tocmai urmează să dis- uh, discutăm calendarul grupurilor de lucru, grupul de lucru privind asistența financiară, misiunea în Atena, ar trebui să aibă loc înaintea pauzei de vară, ar trebui să evaluăm și situația statelor care nu mai fac obiectul uh, unui program Am adoptat în principiu un uh, calendar. Trebuie să găsim datele potrivite pentru primele trei întâlniri. Membrii misiunii delegațiilor noastre, Franța, 4 PPE, 3 și 2, inclusiv președintele, 1 ECR, 1 ALDE. Modificarea, modificările între timp au fost adoptate. Vista de la Basel, 16 deputat, 6 EPP, 5 SCD, 1 ECR, 1 ALDE, 1 GUE, 1 Verzi, 1 NF. Vizita BC, 12 deputat, 4 PP, 4 SCD, 1 ECR, 1 ALDE, 1 GUE, 1 Verzi. 4. Audierea cu viitorul președintele Eurogrupului. Secretariatul ar trebui să, evident, să găsească o zi pentru a discuta cu noul președinte al Eurogrupului, domnul Centeno. Numirea repre, uh, reprezentantului Parlamentului European la Comitetul Consultativ European uh, Statistic. Vom vota astăzi guvernanța economică. A fost adoptată o sesiune econ organizată în cadrul uh, săptămânii parlamentare europeană examinarea actelor delegate și altor măsuri de implementare. Coordonatorul a fost invitat să propune subiecte pentru slotul de examinare pentru februarie 2018. Finanțe durabile. Am uh, convenit să avem o audiere publică pe acest uh, subiect. Brexitul, coordonatorul a discutat și convenit uh, aspecte ulterioare privind metoda de lucru, moțiuni pentru rezoluție. Am decis să nu facem nimic după moțiunea da, pentru rezoluție B8059-2017, Curtea Europeană de Conturi. Am uh, invitat coordonatorii să transmită până în 11 uh, ianuarie 2018 propuneri privind zonele prioritare în activitatea Curții Europene de Conturi pe anul 2019. Nu vom mai uh, discuta apoi uh, amendamente în ceea ce privește acordul de asigurare și reasigurare UE-SUA. Cam atât la comunicări. Și acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. IDD, directiva privind distribu- distribuția de asigurări data de aplicare de către statele membre a măsurilor de transpunere. După cum știți, prin rezoluția adoptată de Parlamentul European cerem amânarea intrării în vigoare. Este o rezoluție adoptată cu o largă majoritate. Am început un dialog cu Consiliul pentru că, după cum știți, pentru că această măsură să fie uh, eficace, trebuie să ne coordonăm cât mai strâns cu Consiliul. Consiliul a indicat că are câteva amendamente pe care eu consider, le consider a fi rezonabile. Deci trebuie să decidem care este procedura pe care trebuie să urmăm. O procedură simplificată în temeiul articolului 52 ne-ar permite să ne respectăm termenul limită, dar sunt sigur că raportorul ne va da mai multe detalii. Werner, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere al calendarului, este o procedură foarte dificilă și aș dori în mod expres să vă mulțumesc dumneavoastră personal și membrilor secretariatului pentru uh, pregătirile uh, pe care le-ați făcut pentru a putea amâna intrarea în vigoare uh, acestui, uh, acestui act legislativ în siguranță Uh, din punct de vedere juridic. Faptul că Comisia Europeană a venit de, a, a, atât de târziu cu această propunere nu se explică prin proasta colaborare între Comisia și Parlamentul European, ci a, uh, prin amânările, întârzierile înregistrate din punctul de vedere a, stabili, a stabilirii priorităților programului de lucru pentru Comisia Europeană. Acest, această propunere trebuia să vină înaintea pauzei uh, de vară, ceea ce nu s-a întâmplat, astfel încât actul, de, actul delegat uh, a fost propus foarte, foarte târziu. Aș dori să spun câteva lucruri în primul rând vis-a-vis -vis de acest act delegat. Aici am propus să nu obiectăm, nu au fost depuse niciun fel de amendament, astfel încât mâine vom putea vota fără niciun fel de, fără niciun fel de problemă. Este vorba de două aliniate, șase, uh, trei considerente și șase uh, trimiteri pe care le vom vota în trei voturi separate. Esența acestui act delegat și modificarea propusă de noi a fost modificarea perioadei de transpunere de la 23 februarie la 1 octombrie 2018, împreună cu președintele Comisiei Econ, am considerat că termenul de transpunere, datorită întârzierii Comisiei, este prea scurt. În pentru actul delegat, ă, toate părțile participante sunt de, sunt, au căzut de acord, astfel încât ă, termenul limită devine 1 octombrie 2018. Din acest punct de vedere, actul delegat nu are niciun fel de o, nu, nu are nu creează niciun fel de problemă. Însă, în Consiliu, 15 din uh, cele 28 de state membre și-au uh, dorit ca și termenul de, de transpunere pentru statele membre să fie amânat până, până la data de 1 iulie 2018. Mie mi se pare că este o propunere rezonabilă, chiar dacă două state mari nu prea erau de acord, fiind vorba de Franța și, uh, Franța și Germania, însă și alte state, cum ar fi Marea Britanie și Italia au considerat că termenul limită respectiv trebuie să fie modificat. În acest sens, uh, este nevoie însă de o propunere din partea Comisiei de modificare a directivei. Din nou, această propunere a venit puțin târziu, în data de 20 decembrie. Dacă ar fi venit cu o săptămână înainte, am fi putut să respectăm toate termenele uh, limite, am, putut, am fi putut să uh, discutăm în ultima sesiune plenară dinaintea pauzei de Crăciun. Nu este vina noastră, însă aceasta a fost uh, decizia înțeleaptă a vârfului, de la vârful Comisiei Europene. Acum, prin propunerea de modificare a directivei, se fac următoarele propuneri. Articolul 1 se modifică termenul limită pentru statele membre la 1 iulie 2018 termenul limită de transpunere pentru celelalte devine 1 octombrie și cel mai important lucru la articolul 2 se spune ar trebui să se pună în aplicare cu un efect retroactiv din 31 februarie 2018. Deci această directivă ar trebui să intre în vigoare în mod uh, retroactiv începând cu data de 23 februarie. Deci este un lucru uh, important. Uh, semnarea acestui act legislativ de către. Deci trebuie să existe o pauză între această adoptare și semnarea actului legislativ de către Parlament și, Parlament și Consiliu. Deci avem nevoie de o pauză între 28 după sesiunea plenară din februarie. Deci va, vor exista șase zi, cel puțin șase zile de posibilă insecuritate uh, juridică și prin această propunere încercăm să creăm această certitudine juridică care să acopere cele șase zile. Această propunere a fost făcută deja și dacă nu există niciun fel de îngrijorări vis-a-vis -vis de ea, putem să o supunem la vot uh, mâine și în săptămânile viitoare putem să votăm și modificarea termenelor limită. Deci atât acordul privind actele, actul delegat și acceptarea modificării termenelor limită ar putea fi decisă. Și o ultimă remarcă. Ieri Am discutat cu atașatul responsabil pe chestiuni de finanțe uh, din partea Bulgariei, care m-a asigurat că și Bulgaria are intenția încheierii uh, la timp acestui uh, dosar. Deci vă mulțumesc din nou pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și sper că vom și cred că vom putea să încheiem acest lucru fără niciun fel de problemă. Mulțumesc, domnule Langen, pentru leadership și pentru capacitatea de a soluționa o situație foarte complicată. Nu a fost cauzată de noi, dar e bine că uh, am oferit soluții. și vorbesc și numele grupului pe care îl reprezint uh, când spun că ați clarificat foarte bine indicațiile Consiliului și evident avem nevoie de o aliniere totală, fiindcă altfel nu se va respecta calendarul. E important de asemenea să subliniem că tocmai pentru a ajunge la un compromis între toate statele membre, Consiliul a lucrat până în ultimul moment, astfel încât acele state membre care erau gata să poată accelera procedurile și așa s-a rezolvat și problema internă a Consiliului, astfel încât acum Consiliul susține întru totul această propunere și putem realiza alinierea completă. Iar datorită acestei a, dispoziții privind aplicarea retroactivă vom rezolva și problema tehnică cu cele câteva zile în care capacitatea noastră de a acționa rapid nu se potrivește cu termenul și nu din cauza noastră Comisia ar fi putut să ne dea textul cu o săptămână mai repede și am fi evitat această problemă. Însă, oricum, mulțumim Comisiei pentru că a venit cu această propunere. Știm că sesiunea a fost puțin complexă la diversele etaje ale clădirii și a trebuit să așteptăm ca hârtia să treacă de la un etaj la altul, pe scări, cu liftul, cum o fi, și să ajungă în cele din urmă la noi. Iar acum putem, în sfârșit, să dăm certitudine și claritate operatorilor de pe piață. Deci, Mâine votăm, în această după masă se corectează președintele, votăm uh, uh obiecția despre care vorbeați și în paralel lansăm procedura pentru 50.2, uh, adică raportorul elaborează o serie de amendamente care, evident, vor fi identice cu cele din Consiliu, ca să ne aliniem perfect cu poziția lor și să nu mai organizăm niciun dialog, dialog tripartit din moment ce textele sunt identice. Apoi avem uh, o obiecție uh, posibilă posibil obiecție pentru o perioadă de șapte săptămâni, după care se are loc adoptarea. Făcând lucrurile în paralel, putem sări peste trialog și putem uh, ca, aduce textul în monitorul oficial imediat după. Susțin astfel propunerea raportorului și a Consiliului și, evident, susținem și votul de astăzi. Cred că este un semn bun de pragmatism, de inteligența legiuitorului să rezolve probleme așa rapid. Iată, Europa poate să acționeze și rapid câteodată. O să dăm cuvântul și comisiei la sfârșit, după raportorii din umbră, cel mai probabil. Evident, le urăm bun venit Ashley Fox din partea ECR, nu o văd, nici pe Sophie Intveld nu o văd în sală. Și nici pe ceilalți raportori din umbră, așadar dau cuvântul Comisiei. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte Gualtieri. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Langen, pentru cuvintele sale și pentru sprijin. Într-adevăr, am încercat să urmăm uh, recomandările din rezoluția Parlamentului European cu, cea, uh, cu privire la aplicarea uh, directivei IDD. Înțeleg că distribuitorii, uh, mai ales cei mijlocii de asigurări, s-ar putea confrunta cu o serie de dificultăți tehnice la aplicarea directivei la timp. Asta dacă nu am fi de acord cu, nu am fost de acord cu amânarea termenului de aplicare și de aceea ne-am străduit să urmăm recomandarea Parlamentului. Și după cum ați uh, spus atât de amabil, uh, au existat dificultăți tehnice cu uh, calendarul și de aceea propunerea s-a adoptat cu o ușoară întârziere. Am luat acum notă de poziția exprimată de unii membri ai Consiliului și de Consiliu în sine. Am luat notă și de scrisoarea adresată de Econ către noi, uh, și sperăm să putem găsi o soluție pragmatică și utilă cât mai rapid. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Werner, vrei să mai tragi vreo concluzie? Te rog. Vă mulțumesc pentru sprijin și aș dori să insist din nou că nu ar fi fost posibil să fim această în situație în lipsa sprijinul acordat de președintele Comisiei și de secretariatul Comisiei Econ și, desigur, votul trebuie să fie atunci în această dupămasă. Dacă nu, dacă nu este în această dupămasă, când vom vota deloc, și mai bine, este și mai bine așa. Astăzi votăm obiecția și pentru că facem uz de poziția 50.2, practic noastră prezentați textul după care el este adoptat automat dacă nu obiectează un anumit număr de membri sau un, grupurile politice peste un prag. Nu e nevoie de vot. Foarte bine, mulțumesc frumos. Okay. Uh, now, okay, we make five minutes. Suspendăm ședința pentru 5 minute.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

Dear colleagues, let's start. And I... Dragi colegi, haideți să începem. Uh, îi urez bun venit uh, ministrului uh, de finanțe din Bulgaria și totodată președinte COFIN, domnul Vladislav Goranov. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sunteți alături de noi. Ați venit pentru a ne pre- uh, prezenta prioritățile președinției bulgare în zona uh, economică. Lucrăm deja în strânsă cooperare cu reprezentanții președinției bulgare și pot să vă urez bun venit și să vă felicit pentru programul dumneavoastră de lucru și pentru uh, angajamentul pozitiv pe care l-ați arătat față de comisia noastră. Și sunt sigur că vom avea o cooperare foarte bună. Vă urez totodată succes în președinția dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră va fi și succesul nostru. Știți foarte bine că în timpul semestrului dumneavoastră se vor examina o serie de dosare cheie veți avea nevoie de o abordare generală, pe dosare cheie vor începe trialoguri, pe dosare foarte relevante, astfel încât trebuie să lucrăm bine împreună și sunt sigur că vom face asta. De altfel, am și început foarte bine. Tocmai am discutat despre directiva privind distribuția asigurărilor, uh, unde se lucrează foarte pragmatic, astfel încât cele două texte să găsească un punct comun și să îndeplinim un termen foarte ambițios. Mulțumesc așadar și pentru cooperarea în acest sector. Și înainte să vă dau cuvântul, aș dori să mai spun că este un moment important și pentru definiția foii noastre de parcurs pentru finalizarea Uniunii Monetare. Acesta este un semn al succesului, al puterii monedei noastre și al Uniunii uh, Monetare Europene după o criză dificilă, după greșeli, uh, iată, decizii mai bune sau mai puțin bune, iată, Europa s-a întors, după cum spun mulți. Iar eu consider faptul că țara dumneavoastră și-a exprimat dorința de a se alătura zonei euro, uh, Um, ca un semn al puterii zonei euro și un semn al um, poziției dumneavoastră inteligente din acest punct de vedere, astfel încât îmi exprim sprijinul pentru acest proiect al președinției bulgare. Prin urmare, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, iar acum, dragă Vladislav, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi trece imediat la bulgară, dar mai întâi vă mulțumesc pentru invitație, iar prioritățile le voi prezenta în limba bulgară. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, Bulgaria face parte din marea familie europeană de 11 ani, iar următoarele șase luni ne vom asuma răspunderea președinției Consiliului European, care este centrul procesului decizional european. Responsabilitatea noastră este foarte mare iar prioritățile noastre în sectorul uh, economic și monetar um, vi le voi prezenta în continuare. Dorința noastră este ca dialogul să fie unul ambițios și să îmbunătățim colaborarea interinstituțională între, cele, între instituțiile noastre. Uniunea Europeană se confruntă, pe lângă reușite, și cu provocări semnificative. Cred că dacă avem ambiții echilibrate, vom reuși să obținem stabilitate și să realizăm o creștere economică pe termen lung în Uniunea Europeană. Aș dori să vă asigur totodată că președinția bulgară va continua să lucreze la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, axându-se pe o serie de uh, chestiuni majore, cum ar fi finalizarea Uniunii Bancare, progrese în domeniul uh, Uniunii de Capitaluri, normele fiscale, de asemenea, și crearea unei capacități uh, fiscale. De asemenea, uh, vom discuta și viitorul uh, mecanismului uh, european de stabilitate. Prioritatea noastră va fi consolidarea Uniunii Bancare. Avem în vedere aprofundarea și extinderea foii de parcurs, facilitând totodată dezbaterea vis-a-vis -vis de măsura comună de protecție a Uniunii Europene, unde uh, mecanismul european de stabilitate ar putea să joace un rol important. O altă întrebare importantă, o altă chestiune importantă se referă la cadrul fiscal al Uniunii Europene. Consiliul uh, va lucra în continuare la simplificarea și punerea în aplicare a normelor fiscale, începând totodată discuțiile privind transpunerea tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în legislația europeană. În baza progresului în aceste sectoare, în iunie, Consiliul European va adopta o foaie de parcurs mai amplă privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Suntem convinși că pachetul recent al Comisiei privind Uniunea Economică și Monetară este o contribuție valoroasă cu numeroase idei interesante, mai ales pe termen lung. Doamnelor și domnilor, președinția bulgară uh, se va strădui să asigure punerea în aplicare lină a ciclului 2018 pentru coordonare economică, și anume semestrul european. Ieri, Consiliul a adoptat concluzii privind uh, sondajul anual de creștere și raportul uh, privind uh, mecanismul de alertă și a aprobat recomandarea pentru zona euro. Se are în vedere o dezbatere tematică între ministrii de finanțe în martie 2018, care se va axa pe implementarea recomandărilor pentru 2017, cu accent special pe creșterea productivității muncii. Consiliul, procesul se va finaliza cu aprobarea Consiliului și a Consiliului European în iunie, aprobarea unui pachet de recomandări specifice de țară pentru 2018-2019 și va încuraja punerea în aplicare a reformelor structurale și a investițiilor în Uniunea Europeană. Când discutăm viitorul Europei, problema construcției Uniunii Financiare în cadrul Uniunii monetare și economice în Uniunea Europeană este considerată ca una dintre principalele priorități în raportul celor cinci președinți și în documentele de reflexie ale Comisiei Europene privind viitorul Europei propus în, propuse în mai 2017. După cum spuneam deja, una dintre principalele priorități ale Uniunii și ale președinței președinției bulgare este reducerea riscurilor din cadrul sistemului bancar. Propunerile legislative prezentate de Comisie în noiembrie 2016 reprezintă o parte importantă a măsurilor de reducere a riscurilor. Președinția estoniană a făcut progrese semnificative, dar mai rămân chestiuni nerezolvate, atât politice cât și tehnice, care necesită eforturi suplimentare. Președinția bulgară se Uh, va strădui să ajungă la un compromis echilibrat în acest sens și sperăm să putem începe în curând discuțiile cu Parlamentul. Progresul în acest dosar este considerabil și este foarte important pentru că ține de interesul tuturor uh, cetățenilor europeni care folosesc servicii bancare. Președinția bulgară va face tot ce uh, Uh, poate pentru a realiza progrese și în ceea ce privește schema europeană de uh, depozite și asigurări în uh, conformitate cu foaia de parcurs pentru finalizarea Uniunii Bancare, politicile, discuțiile politice trebuie să înceapă de, în, de îndată ce vom fi realizat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea riscurilor. În prezent, doar statele membre din zona euro sunt parte uh, din Uniunea Bancară la toate nivelurile, dar ușa rămâne deschisă tuturor celorlalte state membre. Nu în ultimul rând, președinția bulgară va continua să lucreze la Uniunea Piețelor de Capitaluri conform planului actualizat pe termen mediu pentru a crește eficiența finanțelor, pieței financiare nebancare. Vom continua discuțiile privind propunerile legislative pentru uh, obligațiile uh, de clearing și raportarea um, în cazul uh, contrapartidelor centrale, precum și în ceea ce privește actualizarea uh, cerințelor, uh, în ceea ce privește contrapartidele centrale din țările terțe. Doamnelor și domnilor, vom continua să lucrăm pentru un, crearea unui produs de pensii pan-european, încercând să obținem progres maxim în acest sens și vom începe discuțiile privind revizuirea sistemului european de supraveghere financiară și privind propunerea pentru un nou regim prudențial uh, pentru firmele de investiții. În ceea ce privește acordul uh, pentru prima revizuire a regulamentului uh, de infrastructură a pieței europene, suntem gata să începem negocierile cu Parlamentul European după aprobarea de către acesta a raportului cu amendamente. Un alt subiect important pentru cetățenii și firmele noastre se referă la impozitare. Aș vrea să vă informez că prioritățile în acest sector sunt definite de uh, documentele strategice și de programare ale Uniunii Europene, de propunerile legislative și de programul de lucru al Comisiei Europene, precum și de contextul global și de prioritățile uh, politice ale țării noastre ca președinte al Uniunii Europene în această perioadă. Vă voi prezenta principalele priorități, promovarea investițiilor, creșterea economică durabilă și concurența loială în piața unică printr-o uh, taxare corectă și eficientă a profiturilor corporațiilor în cadrul Uniunii Europene și, evident, prevenirea uh, planificării fiscale agresive și creșterea transparenței fiscale. O altă prioritate cheie a priorității se referă la uh, spațiul unic european pentru TVA în ceea ce privește comerțul uh, transfrontalier de bunuri și folosirea de instrumente eficiente pentru gestionarea integrată uh, a TVA cu o mai bună cooperare administrativă între administrațiile fiscale ale statelor membre, astfel încât să se reducă frauda cu TVA. De asemenea, vom continua uh, munca în ceea ce privește baza comună de impozitare corporativă, la nivel tehnic. Impozitarea economiei digitale este de asemenea importantă pentru noi și vă pot asigura că în urma elaborării propunerii de legislație de către Comisie la începutul anului 2018 vom încerca să realizăm cât mai multe progrese și în acest sens. De asemenea, Vom încerca o abordare generală în ceea ce privește directiva de cooperare administrativă privind schimbul automat de informații cu privire la aranjamentele transfrontaliere ce trebuie raportate la reuniunea ECOFIN din 2018 martie. Lista comună europeană a jurisdicțiilor necooperante este o altă prioritate cheie Vom lucra uh, pe toate aspectele legate de acest dosar, uh, măsuri protective, delistare și noi criterii în conformitate cu standardele internaționale. Doamnelor și domnilor, V-am prezentat principalele priorități ale uh, președinției noastre, iar cheia succesului acestora stă într-o comunicare activă și fructuoasă între Parlamentul European și Consiliu. Sunt convins că rolul Parlamentului European în acest proces, în capacitatea sa ca singura instituție a Uniunii Europene constituită prin vot al cetățenilor europeni, este decisivă. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare așa de informativă și pentru cuvintele pe care le-a spus despre Parlament. Domnul Balț acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Bine ați venit la Comisia Econ. Mă bucură prezența dumneavoastră și Aș dori să vă adresez urări de bine dumneavoastră personal și uh, ță- țării dumneavoastră pentru președinția Cons- uh, Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2018. Aș avea două întrebări. Ați putea să ne explicați modul în care Președinția bulgară va sprijini negocierile purtate cu Regatul Unit în vederea Brexitului și mai ales în domeniile importante pentru noi al serviciilor financiare. Uh, veți uh, stabili prioritățile din punct de vedere politic. Un alt aspect uh, m-ar interesa. În urmă cu câteva zile am auzit o declarație publică din partea primului ministru bulgar, privind intenția de a adopta moneda euro. Cifrele pe care ni le-ați prezentat și pe care le cunoaștem prea bine sunt uh, impresionante, însă există unii preocupați de volumul de muncă în continuare necesar. Comisarul Moscovici s-a referit la necesitatea ca productivitatea din Bulgaria să se îmbunătățească, de asemenea ca volumul de investiții să crească. Alții consideră că trebuie făcută mai multă pentru a lupta împotriva corupției și aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne prezentați în acest sens măsuri concrete din partea Bulgariei. Mulțumesc. Pot să răspund, domnule președinte? Thank you for... Благодаря ви за тези въпроси. Mulțumim pentru, mulțumesc pentru întrebări. O să le abordez în ordine inversă, pentru că mă simt mai în largul meu să vorbesc despre situația din Bulgaria în momentul de față. Sigur, pentru noi, Schengen și zona euro sunt o bună ocazie pentru a continua integrarea Bulgariei în structurile UE. Există bănuieli că am căuta calea ușoară în această integrare. Dați-mi voie să vă garantez că există date publice în Eurostat. Noi suntem o țară care respectă normele financiare. Învățămintele pe care le-am tras din anii 90, când uh, a avut loc tranziția din socialism în Bulgaria, ne-au învățat că trebuie să fim foarte stricți cu disciplina fiscală. O să încep prin a vă spune că am avut o comisie monetară timp de 20 de ani. Leva bulgară este legată de euro. În 1997, când a fost introdus acest regim, uh, leva bulgară a fost legată de moneda dumneavoastră națională și după ce marca germană a devenit euro, am continuat să ne raportăm la euro. Rata de schimb este 1,49953, exact uh, rata de schimb la care marca germană a fost convertită în euro. Evident că statul bulgar este uh, privit ca fiind unul mai puțin competitiv. Dar asta nu este deloc adevărat. Banca noastră centrală are funcții similare cu cele ale Băncii Centrale Europene. Prin urmare, suntem parte a sistemului de alimentare a zonei euro, ca un fel de organism exterior, dar uh, suntem și noi sub controlul zonei euro și al politicilor BCE. Nu este clar ce ar trebui să se întâmple înainte? Ar trebui să ajungem la un nivel de convergență suficient după care să aderăm la zona euro sau membrii zonei euro vor avea o mai mare încredere în economia noastră și vor promova investițiile străine și, prin urmare, convergența. Una dintre cele mai de succes politici ale UE a fost politica de coeziune și aderarea Bulgariei la zona euro, care nu e un lucru ce ne preocupă cu mare urgență. Vrem să avem o bună strategie pregătită, vorbim despre participarea la RM, însă această politică poate fi văzută ca o, un fel de politică de coeziune, mai ales având în vedere că nu există niciun risc la adresa politicii monetare europene. Probabil știți că noi avem uh, o datorie foarte redusă, a treia ca micime. Surplusul nostru este 1% din PIB. Prin urmare, din punct de vedere al normelor fiscale, cred că putem spune că exemplul nostru este unul pozitiv și nu negativ. Landes. Domnul Fernandez. Nu este aici. Alfred Sant atunci. Well. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, și mult succes pentru președinție. Situația economică actuală ne arată că dezvoltarea economică în UE și în zona euro continuă și se manifestă în toate țările. Având în vedere îmbunătățirea economică, e ilogic să folosim uh, argumentul austerității și să îmbunătățim puterea de cumpărare a populației. Trebuie să sprijinim cererea agregată, reducerea inegalităților și să promovim standarde ridicate de viață. Nu credeți că trebuie să promovați o creștere cu, să spunem, 5% a salariilor minime naționale? Astfel am egalizat presiunea competitivă am uh, reușit să ajungem la țintele inflației față de ce s-a folosit în ultimii ani ca instrumente monetare. Dar o astfel de măsură poate fi adoptată doar la Consiliu. La nivel european, se apropie alegerile prezidențiale și dacă acestea uh, trebuie să reprezintă un punct important pentru proiectul european, atunci trebuie să arătăm cetățenilor că suntem foarte implicați în îmbunătățirea nivelului de trai. Având în vedere finele mandatului actual care se apropie, aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la eficacitatea EFSI și a politicii de coeziune în ceea ce privește convergența între economiile centrale, cele din est și cele de la periferie. Mulțumesc! много сериозни въпроси поставяте. Да. O întrebare foarte interesantă și serioasă în același timp. Vă mulțumim. Sigur că putem discuta aceste subiecte zile în șir, dar ă, o să mă refer pentru început la măsurile de austeritate. Cred că normele financiare actuale sunt extrem de complicate și trebuie să fie discutate în Consiliu regulile trebuie să fie simplificate. Asta este evident. În ceea ce privește cheltuielile publice, pot genera plus valoare, dar este vorba despre eficiență și acum trebuie să ne gândim la următorul lucru. Trebuie să vedem dacă aceste cheltuieri trebuie să fie acoperite uh, în detrimentul bugetului și al competitivității, pentru că nivelul de îndatorare mediu în Bulgaria uh, este destul de ridicat și în Europa. Și dacă ce facem este să cheltuim în numele viitoarei generații, nu facem un lucru prea corect. Îndatorarea și creșterea nivelului de cheltuieri publice nu reprezintă o soluție pe termen lung. Nu este o soluție pe care noi, guvernul bulgar, să o promovăm. În ceea ce privește faptul că ne aflăm într-o perioadă de creștere, da, e foarte bine, în sfârșit putem respira ușurați în Europa și în zona euro, însă, din păcate, deși trecem printr-o redresare, trebuie să ne gândim că vorbim despre niște lucruri care se întâmplă în cerc și pot urma alte crize. Uh, sunt cicluri acestea. Când am uh, când suntem în momente bune, trebuie să anticipăm momentele rele care pot urma. În ceea ce privește politica de coeziune, vă pot da un exemplu din Bulgaria. Când ne-am alăturat Uniunii Europene, cu 10 ani în urmă, PIB-ul mediu în Bulgaria era de 28%. În acești 10 ani, datorită apartenenței la UE și a solidarității cetățenilor europeni, nivelul mediu din 2016 a, a crescut la 40% și am trecut de la o treime la o jumătate din PIB-ul mediu pe capita. Și acesta este un progres semnificativ. Pentru cetățenii noștri, apartenența la UE a fost o poveste de succes. În acest sens, sunt sigur că rolul miniștrilor naționali de finanțe în ceea ce privește bugetul variază în funcție de țară, în funcție de afilieră politică, dar nu cred că o creștere a bugetului poate duce neapărat la creștere globală. Altfel, dacă ar fi așa, am fi descoperit un perpetuum mobil. Thank you, Case Wimborne. Mulțumesc, Kate Wimber, acum. Bună ziua, bine ați venit, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezență. Am o întrebare referitoare la consecvența normelor din Europa. Comisia noastră și Consiliul negociază trei dosare care țin la instrumente derivate și servicii aferente. Cum ați spus în introducerea dumneavoastră, avem rezoluția referitoare la CCCTB și refitul. În calitate de coraportor pe primul dosar pe care l-am menționat, știu care sunt provocările pentru a ne asigura că deciziile dintr-un act legislativ nu anticipează deciziile care trebuie luate într-un alt dosar, unor mai important. Aș vrea să știu cum va garanta consecvență în aceste trei dosare echipa dumneavoastră și, în al doilea rând, e un lucru dificil în sine, dar când mai introducem în ecuație și Brexitul, vedem că lucrurile sunt incredibil de complicate. Cum, prin urmare, vă veți asigura că acțiunile întreprinse și mai ales cu privire la aceste dosare legislative nu subminează discuțiile pe care le vom avea în ceea ce privește viitorul relațiilor UE-Regatul Unit după Brexit? mai ales când aveți în vedere situația statelor terțe. Cum veți asigura consecvență cu ce se discută în negocierile Brexit? în grupul de lucru 50. Mulțumesc! Govorim za Brexit, to je jedna tržna istorija. În ceea ce privește Brexitul, este o situație regretabilă și regret că cetățenii din Regatul Unit au votat în această direcție. Pentru că apartenența la Uniunea Europeană garantează pacea în Europa și, în al doilea rând, divizarea economiilor actuale nu reprezintă o idee foarte bună, pentru că cele mici vor deveni și mai mici și cele mari vor deveni și mai puternice. Ați menționat trei dosare. Noi le privim ca pe un întreg, ca pe un pachet. Și experții noștri lucrează la acestea în paralel. Negocierile pentru Uh, propunerea privind supravegherea contrapartidelor, rezoluția privind contrapartidele, ca parte a regulamentului privind infrastructura pieței. Sunt discuții care se desfășoară în paralel în grupurile de lucru din Consiliu. Pe baza realizărilor colegilor din Estonia, cred că vom putea înregistra progrese considerabile în propunerea pentru supravegherea contrapartidelor centrale și rezoluția privind contrapartidele în cadrul regulamentului privind infrastructurile de piață. Dau dovadă de un optimism moderat aici. Ac Accentul se pune pe supravegherea părților terțe. În decembrie, sub președinția estonă, am ajuns la un acord cu privire la uh, mandatul de negociere pe Emir. Suntem gata să începem discuțiile de îndată ce și Parlamentul este gata. Uh, domnul Domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit la comisia noastră. Uniunea europeană în acest moment, uh, din punctul de vedere al noilor tehnologii, a pierdut uh, teren în fața Statelor Unite ale Americii, mă gândesc la internet și așa mai departe poziția noastră de cea mai importantă zonă economică a lumii va putea fi apărată doar dacă recuperăm acest teren uh, pierdut și dacă reușim să devenim lideri când vine vorba, de exemplu, de uh, modalități inteligente de transport. Și din acest punct de vedere, nu am, auzit, nu, nu am auzit nimic în intervenția dumneavoastră și aș dori să știu dacă preconizați uh, să avansăm în, în acest sector digital prin investiții uh, țintită. În al doilea rând, în urma Brexitului, Uniunea Europeană va pierde un contribuitor uh, net la bugetul european într-un moment în care avem cheltuieli suplimentare în domeniul cercetării și dezvoltării cerute de noile evoluții în domeniul uh, energetic, migrație și așa mai departe. Oare nu ar fi momentul în care ar trebui să reexaminăm uh, uh, trasarea sarcinilor între, uh, împărțirea sarcinilor între statele membre și Uniunea Europeană. Și mă gândesc la principiul subsidiarității. Oare nu ar trebui să ne retrasăm sarcinile pe care le avem pentru a ne putea descurca cu banii mai puțini pe care o să-i avem? În al treilea rând, am auzit tocmai că multe întreprinderi mici și mijlocii uh, s-au mutat din Grecia, de exemplu, în Bulgaria. Din diferite motive, uh, fiscale, de exemplu, și aș dori să știu dacă acest proces s-a oprit uh, sau nu, în condițiile în care acum Grecia, care își revine din punct de vedere economic, Uh, să nu mai uh, piardă acești actori economici. Mulțumesc! Много uh, благодаря за въпросите. Mulțumesc pentru întrebările interesante pe care ni le a spus. Consiliul ECOFIN nu poate prioritiza acest subiect al inteligenței artificiale. Ce vă pot spune ar fi că îmi amintesc uh, povestea de succes a guvernului german care a hotărât ca împreună cu uh, guvernul francez și alte state uh, europene să se unească și să lanseze proiectul Alves. Acesta a fost un proiect care a pus sub semnul întrebării supremația marilor companii americane. Vorbim, avem deci un bun exemplu cu privire la evoluția tehnologică și aveți dreptate că Acum 10 ani, Europa era un lider în evoluția tehnologică. Știm cât de multe invenții s-au făcut pe bătrânul continent, însă timpul trece, alții ne conduc acum, însă în Ecofin pentru noi prioritatea este impozitarea în economia digitală. Aceasta este prioritatea noastră și uh, chestiunile impozitării globale reprezintă o prioritate. Trebuie să găsim o soluție pentru impozitarea companiilor multinaționale prin impozitarea economiei digitale vom găsi calea de a rezolva și problema impozitării multinaționalelor, astfel încât ă, să ne asigurăm că profitul generat în Europa este impozitat în Europa în avantajul cetățenilor. Sistemul fiscal trebuie să fie, devină mai corect și mai transparent. Avem concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 și Așteptăm propunerea Comisiei și raportul OCDE pentru ministrii de finanțe. Deci acestea vor fi, vor fi publice în martie anul acesta. Vom începe analizarea propunerii Comisiei de îndată ce o primim. În ceea ce privește publicațiile electronice și posibilitatea uh, impozitării zero, impozitului zero pentru acestea. Încă acest lucru trebuie să mai fie discutat. Există un conflict între două state membre care a dus la blocarea acestui dosar în anul trecut, în 2017. În ceea ce privește relocarea companiilor din Grecia în Bulgaria, E o exagerare. Nu există un efect în cascadă în acest sens. Nu vorbim de o relocare masivă a companiilor din Grecia în Bulgaria. Noi promovăm ideea unui sistem fiscal echitabil În ceea ce privește rata impozitului și plățile, prin urmare, salutăm redresarea Greciei, economica Greciei și dorim mult succes în acest sens. Mulțumesc. Thank you. Um, we started... Mulțumesc. Am ajuns, am, am început la timp, însă aș dori să vă rog să încercăm să respectăm cele 5 minute pentru fiecare slot, pentru că altfel nu toată lumea va putea să intervină. Deci, le cer colegilor să, să-și limiteze întrebările la două minute, astfel încât, astfel încât uh, oaspetele nostru să aibă trei minute la dispoziție pentru a răspunde. Domnul Papadimulis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule președinte. Aș dori să, succes, să urez succes președinției bulgare. Vă mulțumesc pentru observațiile pozitive legate de situația economică din Grecia. Aș avea următoarea întrebare. Ieri, la Consiliul ECOFIN, dumneavoastră ați uh, spus că o prioritate este reprezentată de pilonul drepturilor uh, sociale și uh, Știm că a fost luată o decizie la Göteborg și în acest context aș dori să-mi, să-mi spuneți care vă sunt inițiativele concrete și care este calendarul prevăzut pentru punerea în aplicare acestui uh, pilon uh, social. În al doilea rând, m-a bucurat să aud că pentru dumneavoastră definitivarea Uniunii Bancare este o prioritate prin introducerea uh, mecanismului de, garan- de garantare a depozitelor bancare în Uniunea Europeană, în paralel cu reducerea riscurilor și uh, înființarea unui fond de rezervă care poate fi uh, folosit în situații de criză. Este un dosar care pare să fie întotmolit la Consiliu, deci ce, ve- ce veți face pentru ca el să înainteze? Al treilea subiect se referă la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene în contextul Brexitului. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene? Pentru că, într-adevăr, ne confruntăm cu riscul unor reduceri majore Uh, care vor avea un impact mai ales uh, asupra uh, dimensiunii sociale și a politicii agricole. Deci care sunt intențiile președinției bulgare din acest punct de vedere? Mulțumesc! Vă mulțumesc. O să încep cu cadrul financiar multianual. Va fi un subiect dificil de dezbătut în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cred că până acum nu ne-a concentrat pe elementele uh, corecte, nu a avut abordarea corectă. Trebuie să știm care sunt instru- uh, politicile pe care dorim să le urmărim și apoi uh, să prevedem și, și finanțarea necesară. În martie, la Sofia, vom avea o discuție la un alt nivel privind cadrul financiar multianual, însă nu cred că statele membre vor fi dispuse să creeze noi instrumente care să acopere uh, lacunele viitoare și sunt sceptic și în legătură cu posibilitatea uh, sporirii contribuțiilor naționale la bugetul european. În același timp, statele care beneficiază în urma politicii de coeziune și în uh, urma politicii agricole comune, insistă asupra uh, Uh, avantajelor aduse de această, aceste două politici și cer continuarea lor. Drept urmare, discutarea cadrului financiar multianual viitor va fi una dificilă. Așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei în acest sens, însă, oricum, va fi, este important ca noul cadru financiar multianual să fie adoptat și de Parlamentul European, de și de Comisia Econ, pentru că dacă dacă vom aștepta să treacă alegerile europene, dezbaterea va fi și mai complicată. Vom avea o nouă comisie cu un nou mandat și va trebui să reluăm de la zero adoptarea CFM. Când vine vorba de întărirea Uniunii Economice și Monetare, sprijinim uh, pașii întreprinși uh, până acum. Cred că discuțiile de până acum au fost uh, rodnice și Comisia Europeană a venit cu contribuții, mai ales pe termen lung. Este un subiect discutat și în uh, Consiliu și avem un contact uh, permanent cu președintele Eurogrupului, cu Mario Centeno, pentru a ne coordona acțiunile. Controversele cele mai importante se referă la reducerea riscului și partajarea riscurilor. Statele membre mai mari, ar dori în primul rând ca riscurile să fie reduse și abia când s-au înregistrat suficiente progrese din acest punct de vedere să ne îndreptăm înspre o uh, partajare a riscurilor. Este un blocaj și va fi dificil să-l depășim, însă majoritatea statelor doresc să facem progrese din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Urtason. prestaroi. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi alături de noi. Am trei întrebări scurte și concrete. Prima, grupul nostru este preocupat, în special în ultimele luni, de blocajul rezoluției bancare și utilizarea de noi fonduri publice pentru a salva băncile. Aș vrea să știu care este cadrul acestui Risk Reduction Package pe care l-ați menționat. Îmi vrea să știm dacă blocajele pe care le-am văzut recent în ceea ce privește rezoluția țin de anumite propuneri și dacă este un lucru pe care vreți să-l abordați sub președinția dumneavoastră. În documentele președinției și nu se menționează propune de reformă a directivei CPCR, raportarea țară cu țară, și nici dumneavoastră nu v-ați referit la asta. Înțelegem că în următoarele șase luni nu vor exista progrese în, pe această linie sau aveți vreun plan să duceți mai departe acest dosar? Și o treia întrebare are legătură cu un alt lucru pe care l-ați menționat, acea listă neagră a paradiselor fiscale. Cred că Mulți dintre noi nu sunt de aceeași părere cu decizia Ecofinului, însă, dintr-un motiv sau altul, nu știm care, pentru că nu avem informații, anumite jurisdicții au fost retrase de pe listă. Și aș vrea să știu, asta e întrebarea concretă, dacă dumneavoastră ca președinție sunteți de părere că uh, documentele pe baza cărora s-a luat hotărârea de a elimina anumite țări trebuie, de pe listă trebuie să fie publice sau cel puțin Parlamentul trebuie să aibă acces la aceste documente pentru că astfel de hotărâre, fără a fi justificată cel puțin în fața noastră, dă naștere la neliniști. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Напълно споделям тезата, че по-голяма публичност по отношение на sunt cu totul de acord că este nevoie de un grad mai mare de transparență privind uh, includerea sau scoaterea unei țări de pe uh, lista respectivă. Pentru că este vorba de credibilitatea acestui proces Iar am spus că nu ar fi în detrimentul nostru dacă statele care au fost eliminate de pe listă ar fi cunoscute mai bine, însă acest lucru nu poate fi uh, făcut decât cu acordul statelor respective, pentru că, dacă nu, s-ar putea să apară o problemă diplomatică între statele membre și jurisdicțiile non-cooperante. Ce pot să vă asigur este că grupul de lucru la înalt nivel din Consiliu urmărește îndeaproape angajamentele făcute de statele care au fost scoase de pe lista neagra paradisurilor uh, fiscale și ne rezervăm dreptul ca în situația în care aceste angajamente nu sunt respectate să le readucem la statutul unei uh, jurisdicții necooperante. faptul că purtăm această dezbatere în sine ne demonstrează cât de bună este această decizie a Consiliului. Pentru că state care au fost incluse pe lista respectivă au decis foarte rapid că doresc să coopereze, ceea ce ne demonstrează că această inițiativă a fost una bună. În ceea ce privește raportarea legată de state terțe. Președinția bulgară va continua activitatea tehnică, care, munca tehnică care a înregistrat progrese importante pe parcursul președinților anterioare. Avem însă nevoie de mai mult uh, timp pentru a ne clarifica poziția. Serviciul juridic a elaborat un aviz care ne spune că Temeiul juridic ar trebui să fie articolul 115 din tratate. Comisia Europeană consideră că temeiul juridic trebuie să fie articolul 50 aliniatul 1. Deocamdată nu există un consens în Consiliu. Thank you. Uh, Mr. Coburn. Vă mulțumesc, domnul Coburn. Vă mulțumesc, domnule președinte. În 2007, Bulgaria a dorit să adere la zona euro, însă nu a îndeplinit criteriile uh, respective. Deci, nu puteți să alegeți niște condiții speciale dacă aderați la această zonă. Să faci parte din zona euro înseamnă să accepti uh, uh, mecan- uh, schema europeană de garantare a, depo- a depozit- depozitelor bancare, să accepti faptul că miniștrii de finanțe europeni uh, Uh, se vor ocupa de problemele interne, va exista o capacitate bugetară și toate aceste elemente vă va distruge competitivitatea, vă veți pierde competitivitatea. Cred că cota de, impozi- de impozitare în Bulgaria este de 10%, uh, este o valhală fiscală, un paradis fiscal. Mă întreb de ce doriți să schimbați uh, să vă schimbați situația. Uniunea Europeană dorește să lege includerea unei baze comune de impunere fiscală pentru întreprinderi cu o cotă unică de, de, de impozitare. Ceea ce poate este bine pentru eurocrați, dar nu pentru cetățeni, cetățenii normali. Apoi veți fi legăturile cu City of London vor fi tăiate, ceea ce va îngreuna uh, viața băncilor uh, cu probleme din uh, Italia și veți fi legați până la urmă de o zonă euro care uh, se îndreaptă înspre un dezastru. Noi nu ne dorim să asistăm la o catastrofă europeană de proporția crizei economice din 1929, uh, să ajungem din nou la fascism, la comunism în Europa, însă asta vă așteaptă dacă aderați la zona euro. Și în plus, uh, fondurile de pensii, uh, știm cum au evoluat în ultima perioadă și nu ne dorim acest dezastru. Nu Uniunea Europeană este cea care uh, garantează pacea, ci Uniunea Europeană subminează uh, pacea. Ucraina am văzut că a ajuns pe picior de război cu Rusia. Domnul președinte, v-am spus, că aveți la dispoziție doar două minute. V-ați depășit deja acest timp. Mm, vă înțeleg ideile, însă nu sunt de acord cu ele. Eu uh, susțin cu totul Uniunea Europeană și cred că Brexitul este un eveniment uh, trist, însă acesta a fost uh, votul electoratului din Marea uh, Britanie. Motul președinției noastre este uniți suntem mai puternici și știți care sunt ideile noastre. Evoluția, um, evoluția globală a economiei înseamnă că uh, cei mai mari vor deveni și mai puternici și cei mai slabi vor fi într-o poziție și mai slabă. Timpul ne va spune cine a avut dreptate, însă baza comună de impunere fiscală pentru întreprinderi nu înseamnă o armonizare a cotelor uh, de impozitare, ci o uh, extindere a bazei uh, de impunere fiscală. Sper că vom putea înregistra progrese pe această propunere pentru că îmbunătățirea justiției fiscale și reducerea uh, concurenței fiscale în Uniunea Europeană merg mână în mână în Uniunea Europeană. Pe noi, în urma aderării la Uniunii Europene, am văzut doar care sunt uh, avantajele noului statut. Deci nu sunt de acord cu uh, dubile și problemele dumneavoastră. Uh, Cred că situația financiară a Bulgariei um, nu este amenințată și nu cred că există vreun motiv care să vă explice uh, ati- uh, atitudinea. Și uh, vă asigur că toate discuțiile din Bruxelles pe care le vom pur- uh, purta nu vor submina cumva situația financiară din Bulgaria. Mulțumesc, doamna Capăl. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru de finanțe. Aș dori să urez succes președinției bulgare. Eu, uh, în calitate de, cet- de cetățean austriac, sunt uh, eurodeputată și a doua jumă- în a doua jumătate a anului 2018, Austria va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, a cărui succes depinde, desigur, și de Uh, succesul președinției bulgare. Ne-ați spus care sunt prioritățile. Combaterea evaziunii fiscale, măsuri în, uh, pentru îmbunătățirea uh, transparenței, schimbul automat de informații în domeniul fiscal, o mai bună cooperare a administrațiilor fiscale în domeniul TVA. Este vorba de multe dosare mm, de armonizare baza comună sau baza comună consolidată de impunere fiscală pentru uh, întreprinderi. Um, a fost amintită cota de impozitare de 10% care există în Bulgaria și în acest context aș dori să vă întreb um, care va fi abordarea dumneavoastră pentru a lucra la aceste priorități cu un grad maxim de credibilitate. În al doilea rând aș dori să vă întreb în legătură cu posibilitatea de a adera la Uh, zona euro. Ați amintit faptul că este posibil să vă manifestați în mod oficial această intenție și ați enumerat argumentele din punct de vedere economic, surplusul bugetar, uh, gradul, uh, ponderea redusă a datoriei publice din PIB, creșterea economică importantă. În același timp, um, PIB-ul pe cap de locuitor este încă sub 80% din media zonei europene. Și atunci aș dori să vă întreb care vor fi argumentele pentru a convinge o majoritate a membrii, statelor membre care fac parte din zona euro din punctul de vedere al com- combaterii corupției și a unei și a garantării unei egalități de șanse între toți membrii acestei zone. În ceea ce privește președinția, vă o, vă asigur că o să rămână un volum suficient de mare de muncă și pentru Austria. Suntem în strâns contact cu ministrul, ministru de finanțe austriac. În uh, februarie va avea loc o întâlnire a Troicii, ministrul de finanțe estonian, bulgar și cel austriac, ocazie cu care uh, vom discuta provocările comune care trebuie să ne preocupe. Din punctul de vedere al bunătățirii standardelor de viață, acestea depind de calitatea actului de guvernare. Și guvernul nostru depune eforturi mari pentru a îmbunătăți standardele de, de viață. În ultimii ani, îmbunătățirea veniturilor a fost una care ne-a permis să ne apropiem de, de media europeană și mi-aș dori ca această recuperare a terenului să se întâmple și mai rapid. Tinerii bulgari încep să părăsească număr tot mai uh, restrâns Bulgaria față de situația din trecut. Deci pentru noi ar fi o poveste de succes dacă am garanta standarde de viață care să atragă imigranți în Bulgaria și nu invers. De fapt, um, există multe persoane în vârstă din Europa care se mută în uh, Bulgaria la pensie. Sunt zeci de familii din uh, Germania, din Regatul Unit sau chiar din Austria care s-au mutat la uh, sate, de exemplu, în Bulgaria, pentru a-și uh, petrece acolo anii de, de la uh, pensie. Și vă pot spune că natura este extraordinară în Bulgaria și chiar și uh, vremea este mai bună ca în alte părți ale Europei. Mulțumesc, Darius Rozati. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bine ați venit la ședința Comisiei ECON. Succes pentru președinția Consiliului Ecofin. Am două întrebări. Prima se referă la pierderile înregistrate de statele membre în urma cazurilor de fraudă cu TVA. Zeci de miliarde de euro sunt pierdute în fiecare an datorită unor tranzacții uh, fictive fiind implicate întreprinderi uh, europene în uh, Parlamentul European discutăm o propunere a Comisiei Europene privind modificarea sistemului TVA și aș dori să vă uh, întreb dacă considerați că această inițiativă va fi utilă pentru a nu mai înregistra aceste pierderi și în ce măsură este posibilă îngrădirea proastelor practici legate de TVA în Uniunea Europeană. Intenționați să aveți inițiative pentru a lupta împotriva acestor practici care sunt atât de costisitoare pentru statele membre. A doua întrebare se referă la rezultatele activității Comisiei Speciale de Anchetă privind dosarul Panama, comisie care a și-a prezentat uh, recomandările plenarei Parlamentului European care au fost, uh, care le-a și uh, adoptat, uh, recomandări care se referă la combaterea spălării de bani. Și aș trebui să vă întreb ce intenționa să faceți pentru a pune în aplicare aceste recomandări. Doriți să mergeți înainte în acest dosar? Някои изследвания, показва, че годишно загубата от... Există studii care arată că pierderile anuale din TVA sunt echivalente cu bugetul european, vreo 150 de miliarde în 2015, Bulgaria, împreună cu Austria, Cehia și Ungaria, au lansat o inițiativă de modificare a directivei privind TVA-ul. Am vrut să introducem taxarea inversă pentru multe produse. Din păcate, Comisia nu a susținut această inițiativă. Sistemul definitiv de TVA va ajuta la tratarea problemei pierderilor din TVA și nu vom ezita în susținerea acestor eforturi. Pentru noi, acest lucru reprezintă o prioritate. Bulgaria nu este în topul pierderilor de TVA, dar sunt prea mulți oameni în Uniunea Europeană care beneficiază de libertatea de a face afaceri pentru a se îmbogăți în mod incorrect din tranzacțiile cu TVA. Vom continua să lucrăm la analiza tehnică a propunerii Comisiei. pentru directiva respectivă dar e prea devreme să vorbesc de rezultate înainte de finalizarea negocierilor. Cred, totuși, că putem ajunge la o poziție generală la nivelul Consiliului în timpul președinției noastre. În ceea ce privește cooperarea administrativă în chestiuni de TVA, Comunicarea Comisiei face acum subiectul discuțiilor și președinția va face un efort pentru a realiza progrese. Administra- cooperarea administrativă va atinge un nou nivel dacă reușim să avem succes. În octombrie 2017, Comisia și-a prezentat propunerea care uh, prezintă pașii de modernizare a sistemului uh, TVA pentru uh, a evita frauda și a se adapta la etapa digitală, la era digitală. Eu sunt un susținător al uh, sistemului TVA definitiv, care va reduce semnificativ frauda cu TVA și sunt sigur că atât colegii cât și Consiliul mă vor susține. Mulțumesc, domnul Juanes Fernandez. Bienvenido. Bună ziua, bine ați venit. Vreau să vă doresc mult succes tuturor pentru această președinție. Și să nu uităm că ați public... Comisia a publicat foaia de parcurs în decembrie pentru completarea zonei euro cu această reformă ESM și propunerea de a construi un buget al zonei euro prin urmare, urmează șase luni pasionante. Și aș vrea să vă pun o întrebare legată de această agendă pentru finalizarea zonei euro. Iată că nu s-a finalizat planul de Uniune Bancară. Am discutat cu ministrul Eston care ne-a vorbit despre evoluția acestui regulament elaborat la nivel tehnic. Ați spus și dumneavoastră că EDIS este o prioritate pentru președinția dumneavoastră și eu aș vrea să știu care este strategia președinției dumneavoastră pentru negocierea EDIS. În ce moment credeți că se poate produce acest lucru la nivel politic și ce trebuie să se întâmple pentru ca la nivel tehnic pozițiile să fie aliniate astfel încât să se ajungă la nivelul politic și să se finalizeze Uniunea Bancară. Ние ще положим всички усилия, разбира се, защото това е наш. Vom face tot posibilul în acest sens, tot ce ne stă în puteri. Acesta este angajamentul nostru. Însă nu sunt optimist cu privire la momentul la care Edis va ajunge la dumneavoastră. Dezbaterea în Consiliu este în etapă elementară. Tehnic vorbind, totul e foarte simplu. Uh, se redactează o directivă, trei niveluri de protecție, trei piloni, toate aceste lucruri se știu. Însă, îmi dă un pic de speranță faptul că îmi dă puțină speranță faptul că statele membre sunt uh, foarte suspicioase când vine vorba uh, unul de celălalt. Și aici apare o uh, diviziune între sud și nord. Statele sudice vor să reducă mai întâi riscul și după aceea să-l partajeze. Și mai sunt și alte abordări, însă avem nevoie de mai mult timp pentru deliberare. După cum am spus, lucrările tehnice continuă. la oaltă cu foaia de parcurs bazată pe concluziile Consiliului dar vă spun încă o dată că nu sunt optimist. Trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivel politic în unul dintre cele mai mari state ale Uniunii și când avem stabilitate acolo ne vom putea gândi la acest dosar. Deocamdată nu suntem gata. Vă mulțumim. Ne așteptam uh, la o abordare mai agresivă pe acest dosar, dar iată, se pare că discuția a fost una pozitivă. Sigur, trebuie să ne aducem și noi contribuția, pentru că ambele uh, ramuri trebuie să ajungă la un acord. Domnul Thomas van den Kendelare. Mulțumesc, domnule ministru, vă urez și eu bun venit în comisia noastră și vreau să vă adresez următoarele întrebări legate de TVA. Sunt destul de specifice. Propunerile generale recente ale Comisiei legate de diversele tarife. Toată lumea este de acord că ar fi mai simplu să existe un tarif unic pentru anumite produse. Uh, iar procedurile sunt foarte rigide. Comisia a venit cu o propunere conform căreia fiecare autoritate națională ar putea să stabilească propriile tarife. Întrebarea mea este dacă vă mulțumește această propunere sau credeți că e nevoie de o abordare diferită să se stabilească la nivel european? Ce articole pot beneficia de un TVA redus, de exemplu? De asemenea, aș vrea să vorbesc despre TVA-ul redus pentru cărțile electronice. Subiectul s-a discutat în 2017 și, după cum știți, lucrurile sunt acum blocate în Consiliu, fiindcă nu se ajunge la un consens între Cehia și Franța privind mecanismul general de taxare inversă. Cred că este dificil pentru noi să trebuiască să tot explicăm ce se întâmplă cetățenilor și atunci vă întreb așa. În timpul președinției dumneavoastră credeți că puteți uh, depăși aceste dificultăți? Știm că în Cehia e un guvern nou acum. Uh, și a doua întrebare. Există temeri că TVA-ul pentru cărți electronice se va asocia cu un pachet uh, TVA mai amplu. Ne puteți, ne puteți garanta că aceste cărți electronice se vor trata separat de tot acest pachet nou prezentat de Comisie? Mulțumesc! Mulțumesc! au loc negocieri informale încercând să mediem tensiunea dintre Cehia și Franța. Da, în Franța există un, în Cehia e un guvern nou, însă ministrul de finanțe a ajuns acum prim-ministru și de fapt de la el a pornit întreaga discuție între cele două țări privind mecanismul de taxare inversă. Deci nu știu dacă vor fi mai flexibili. În ceea ce privește TVA-ul, și noul pachet, eu vă vorbesc doar ca ministru de finanțe al Bulgariei. Avem o rată de TVA, o cotă de TVA unică în Bulgaria. Există un raport uh, Ernst Young de 250 de pagini care arată că reducerea TVA-ului la anumite grupe de produse nu creează schimbări la nivelul prețurilor pentru consumatori. Eu nu susțin TVA-ul diferențiat pentru că nu există niciun beneficiu pentru consumatorul final și creează uh, povară administrativă. Evident, aceasta este decizia noastră națională. Dacă se permite flexibilitate uh, la, state, la nivelul statelor membre, atunci va ține de statele membre. Ratele TVA fragmentate nu au nicio valoare socială pentru că ele sunt, uh, se profită de ele foarte rapid de către societăți. Dar da, salut inițiativa Comisiei de a acorda mai multă flexibilitate și suveranitate statelor membre în acest sens fiindcă TVA-ul este principala sursă a resurselor proprii pentru bugetele statelor membre și, prin urmare, libertatea propusă de comisie poate fi un lucru pozitiv. Eu, ca ministru bulgar de finanțe, nu am de gând să fac uz de această nouă libertate. A fost o, este o politică um, constantă a uh, guvernului bulgar de ani de zile încoace. Sistemele TVA europene sunt, uh, cred eu, depășite și statele membre suferă din cauza unor decizii proaste din trecut. Însă fiecare țară este liberă să facă ceea ce consideră potrivit. Însă uh, consumatorul final nu are niciun beneficiu pentru că toate reducerile sunt uh, înghițite de uh, societăți. Mulțumesc, domnul Paul Tang. Mulțumesc. Aștept uh, cu interes aprofundarea discuțiilor și a colaborării cu președinția bulgară. Întrebarea mea este legată strâns de impozite. Când am, v-am auzit vorbit despre transparență, mi-am dat seama că nu înțelegem ce înseamnă acest raport uh, țară cu țară și poate că președinția uh, bulgară poate, fi, poate ajuta la deblocarea acestui dosar. Am mai auzit spunând că baza uh, consolidată comună de impozitare pentru întreprinderi este un dosar tehnic. Eu nu cred că noi îl vedem așa. De fapt, Parlamentul va vota în februarie anul acesta în Comisia Econ și poziția va fi una puternic politică. Așa că mă întreb ce va face președinția uh, bulgară cu această poziție a Parlamentului. Și două chestiuni asociate. În primul rând, uh, președinția bulgară poate juca un rol esențial în acest dosar și știm că și coaliția germană ne susține dacă se formulează niște concluzii ale președinției, nu ale, ale Consiliului, vis-a-vis -vis de situație, este esențial ca ace- și acest dosar să progreseze. Avem nevoie să știm care e opțiunea cea mai bună. Uh, în sfârșit, vreau să vă mai atrag atenția asupra faptului că e nevoie de o mai bună evaluare a veniturilor uh, din impozite la nivelul statelor membre, dar pentru asta e necesară o cooperare între Comisie pe de o parte și administrațiile fiscale naționale pe de altă parte. E ceva ce Comisia nu poate să facă singură și îmi doresc foarte mult ca președinția bulgară să îndemne statele membre să-și facă partea lor din treabă astfel încât să știm exact la ce se aplică baza comună de impozitare la nivel național. Mulțumesc! Sunt uh, moderat optimist că dacă facem progrese uh, vom finaliza citirea articol cu articol a textului, astfel încât ea să ajungă la dispoziția statelor membre care să poată decide dacă CCTB va avea un impact asupra veniturilor fiscale ale statelor membre. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Este o chestiune cât se poate de politică dată fiind structura pieței unice europene. Baza de impunere va contribui semnificativ la evoluția pozitivă a pieței unice. Repet, în Bulgaria dezbaterile sunt foarte simple pe acest uh, subiect. Baza de impunere este foarte amplă, nu există contradicții, diferențe la nivel intern, nu există controverse pe acest dosar. Uh, de îndată ce se vor finaliza dezbaterile privind baza de impozitare, vom trece către baza consolidată, cel de-al treilea C din numele directivei. Vă accept recomandarea pentru o atitudine mai agresivă către statele membre luate individual în ceea ce privește evaluarea implementării și impactului asupra bugetelor naționale. Mulțumesc! împreună cu uh, domnul Lamasur am fost la, în țara dumneavoastră și am avut discuții foarte constructive acolo. Cei cu care ne-am întâlnit erau foarte bine informați și asta ne-a plăcut. Dar ce veți face cu poziția Parlamentului European? A fost o întrebare foarte specifică, pentru că în februarie noi vom vota. Sigur, vom ține seama de ea. Știm care este rolul Parlamentului European. Eu sunt un uh, susținător al CCCTB. Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră și o vom lua în considerare. Mulțumesc, iată, două răspunsuri bune. Sigur, trebuie ca poziția noastră să fie luată în uh, considerare conform procedurii și apreciem susținerea noastră pentru CCTB. Domnul Niedermayer. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, apreciez și sunt de acord cu observațiile dumneavoastră privind TVA și CCTTB. Voiam să pun și aceeași întrebare ca și Paul. Însă, înțelegerea complexității găsirii unei, uh, unui acord cu privire la CCCTB face ca o cooperare uh, îmbunătățită să fie o soluție bună la găsirea unui consens pentru îmbunătățirea colectării de, de impozite de la companii. Uh, și încă un aspect. Uh, în trecut uh, am am lucrat în sectorul bancar și apreciez uh, decizia voastră de a vă apropia, de a intra în zona euro. Vă doresc succes. Însă, analizând datele economice, văd că, dată fiind accelerarea creșterii PIB-ului, inflația începe să crească și s-ar putea să fie destul de greu să treceți testul legat de inflație. Ce strategie aveți în acest sens pentru a respecta limite? limitele necesare pentru aderarea la zona euro, care ar fi un lucru minunat pentru Bulgaria și pentru economia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru susținere. Știm că există angajamente conform tratatului și Euronest și acestea trebuie adaptate, adoptate de fiecare stat membru. Iar noi am făcut deja asta încă de acum 20 de ani. inflația crește gradat, e adevărat este din cauza operatorilor din sectorul energetic, dar am avut mulți ani cu inflație negativă. Și în trecut am îndeplinit acest criteriu. De aceea există un spațiu, un, un timp de așteptare pentru zona euro, iar solicitarea noastră, dacă pot să spun așa, este să intrăm în această zonă de așteptare și să rămânem acolo până când îndeplinim toate criteriile. Nu vrem să primim nimic uh, de-a gata în ceea ce privește CCTB. Există țări care se bucură de anumite avantaje în cadrul Uniunii, dar eu nu cred că asta este o concurență între statele membre. Însă unele dintre aceste state membre sunt un pic rezervate când vine vorba despre evoluția rapidă a dosarului CCCTB. Eu cred însă că putem evolua, putem progresa în ciuda acestor rezerve. După cum am spus, foarte curând vom putea veni cu textele respective. După cum știți, Consiliul are nevoie de unanimitate și poate apărea sugestia ca problema ca un stat membru să blocheze procesul. Însă eu sper să putem progresa. Thank you. Mulțumesc, Luigi Morgano. Președinte, grație. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența alături de noi. Eu am o întrebare referitoare la finalizarea Uniunii Bancare și Economice și Monetare. Propunerile sunt cunoscute, propunerile Parlamentului, propunerile președinției președintelui Comisiei, domnul Juncker, și propunerile care vin din partea președintelui Macron la acordul de precum și ale acordului de prenegociere din Germania. În toate aceste cazuri se vorbește despre un mare acord politic complex care include mecanism pentru reducerea riscurilor, partajarea riscurilor, mecanisme de responsabilitate, buget și solidaritate fiscală. În introducerea dumneavoastră ați făcut niște sugestii concrete și aș vrea să ne mai dați detalii, dacă e posibil. În primul rând, credeți că e posibilă un o înțelegere, un punct comun la care să se ajungă pe acest mare acord? După părerea dumneavoastră, care sunt aspectele specifice care trebuie să fie finalizate astfel încât să ajungem la un compromis care să includă consensul necesar din partea tuturor capitalelor și care credeți că este rolul specific al președinției bulgare în acest sens? Să vă explic la ce mă refer. Există dosare care consideră uh, care sunt considerate a fi prioritare și realizabile sub președinția bulgară pentru a ne apropia de acest deziderat al finalizării Uniunii Monetare și Bancare. Mulțumesc! Uh, ние ще предложим uh, по отношение на Банковия съюз, прецизиране на пътната карта. Vom propune o foaie de parcurs uh, bine uh, detaliată și adaptată pentru um, uh, accentuarea Uniunii Bancare. Sigur, e nevoie de un consens politic, de un acord politic. Altfel, nu se va putea înregistra niciun progres. Cred că în următoarele luni, odată ce Germania va avea un guvern, se va intensifica dialogul și comunicarea între statele membre mai mari. Însă eu chiar cred că uh, doamna cancelar Merkel și domnul președinte Macron vor uh, înregistra progrese. Eu, ca ministru bulgar, pot să spun că înainte să se creeze capacitatea fiscală suplimentară pentru zona euro și înainte să se fi uh, hotărât uh, dacă să existe un ministru european uh, de finanțe. Trebuie să evaluăm, să vedem foarte clar la ce ar duce asta, fiindcă există riscul creării unei Europe cu două viteze. În ceea ce privește mecanismul european de stabilitate, vrem ca discuțiile să se concentreze pe substanță și nu pe aspectul sau pe arhitectura instituțională. Pentru Consiliu, indiferent de opinia mea personală, pentru Consiliu este important să se realizeze un progres, să se ajungă la o poziție comună. dosarele legislative pe care noi le considerăm fezabile, unde vedem progrese, se referă la mecanismul de convergență, de exemplu. Um, sunt inițiative foarte bune ale Comisiei. Și atunci, da, sunt uh, optimist. Și odată ce Germania va avea un guvern, cred că punctul de plecare va fi unul bun. Mulțumim, spune domnul președinte. Cred că putem încheia acest uh, schimb de opinii foarte bun, foarte fructuos, așa într-o notă optimistă, astfel încât uh, să ne asumăm o răspundere mai mare. Într-adevăr, semestrul dumneavoastră poate fi unul cheie care să pune lucrurile pe calea cea bună, să înregistrăm progrese în cadrul instituțional, în legislație, astfel încât vă mulțumesc încă o dată pentru angajamente, vă felicit pentru program și vă doresc mult succes și o cooperare fructuoasă pe parcursul semestrului. Mulțumesc!